Bien, mes chers collègues, nous allons... Stimate colegi, stimați colegi, reluăm ședința noastră. Am marea plăcere și onoare de a o saluta pe doamna Măclet, pe care o cunoașteți bine, directoarea Agenției Europene pentru Mediu. Se află în mijlocul nostru în această după-amiază pentru a ne oferi o prezentare a mediului actual și perspectivelor în politica de mediu din Europa și sper ca și domnul profesor Sculos și domnul Osbeck să intervină după aceea. Domnul McLeod, aveți cuvântul. Good afternoon and uh, thank you very much. It's a great pleasure to come to you this afternoon and to present. Bună ziua. Mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi pentru a vă prezenta cel de-al patrulea raport privind starea mediului în Uniunea Europeană. Ca membri ai Parlamentului European și co-legislatori în politica de mediu, ne dăm seama cât de crucial este rolul dumneavoastră, cât de crucial a fost până acum și cât de crucial trebuie să fie de acum înainte. Azi vedem în acest raport niște elemente foarte interesante și ați fost, uh, ați primit cu toții un volum numit Sinteza. Este, de fapt, o analiză integrată bazată pe trei elemente foarte importante. Unul este o evaluare a tendințelor majore globale. Am niște copii aici, dar sigur că puteți să-l găsiți uh, uh, pe internet și ne vom asigura că aducem mai multe copii. De asemenea, am, ne-am ocupat și de treaba noastră standard, care sunt, reprezintă, de fapt, evaluările tematice, 13 dintre acestea, în care intrăm în detaliu uh, în evaluările pe diferite teme și apoi avem și evaluările de țară. 38 de evaluări de țară pe care le-am elaborat împreună cu uh, partenerii noștri de la EONET. Cred că am avut un parteneriat foarte bun, angajamentul fiind de a actualiza periodic, dacă nu anual, atunci uh, la perioade mai mari, dar în orice caz, de a actualiza periodic toate informațiile, astfel încât dumneavoastră să puteți să aveți la dispoziție informațiile de ultimă oră. Vreau acum să vă prezint concluziile majore și mesajele cheie. În sinteză veți găsi 10 mesaje cheie și am să vă expun câteva dintre acestea. Mesajul cheie, mesajul principal este că politica de mediu funcționează, se fac progrese. Însă, trebuie să facem mult mai mult, pentru că avem în fața provocări semnificative. Trăim într-un context în care apar tot mai multe probleme și eforturile principale vor trebui să se focalizeze asupra punerii în aplicare a politicii existente într-un mod mai eficient. Cel de-al doilea element. Provocările de mediu nu, mod, nu mai pot fi abordate într-un mod uh, simplu, independent. Pentru că până acum ne-am ocupat de anumite probleme individuale și am fost eficienți. Însă, acum, aceste probleme sunt din ce în ce mai complexe. Ele au tot felul de fațete și uh, leagă mai multe elemente în sistemele economice și sociale la nivel global. Ceea ce înseamnă noi sarcini pentru uh, politicienii europeni. Avem aceste com- aceste, această complexitate care însă poate să ofere și oportunități. În, veți vedea aceste evaluări uh, privind biodiversitatea, mediul marin și așa mai departe. Ideea este că există patru priorități importante. Schimbări climatice, biodiversitate, resurse naturale și deșeuri, mediul uh, și calitatea vieții. Există un rezumat pentru fiecare evaluare. Cred că fiecare ați primit un pachet în care avem aceste rezumate pe fiecare zonă tematică, pe fiecare evaluare tematică. Și cred că se vedeți aici foarte clar progresul Uniunii Europene în atingerea obiectivelor propuse. În manualul de sinteză veți vedea pe paginile 18-19 un tabel care arată foarte clar care au fost progresele și veți vedea că s-au făcut avansuri, unele obiective au fost uh, îndeplinite, altele nu. Începând cu schimbările climatice. După cum știm, Uniunea Europeană își va îndeplini Uh, obligațiile asumate prin protocol de la Kyoto și obiectivele pentru 2020. Emisiile din 2009 erau deja cu 17,3% sub cele din 1990, dar evoluțiile sectoriale nu sunt pozitive, mai ales în domeniul transporturilor. Iar Cartea Albă este un document foarte important în acest sens. Am vorbit ieri cu Matias Rute, directorul general, și Cred că putem să facem mult mai mult pentru a încerca să influențăm activitatea în acest domeniu. În orice caz, um, acum când uh, se deschide conferința de la Cancun, eforturile internaționale pentru a reduce emisiile sunt insuficiente pentru a reduce, uh, pentru a limita creșterea temperaturii la 2 grade. Deci trebuie să păstrăm în minte acest lucru. Natura și biodiversitatea. În aceste domenii Europa a făcut anumite progrese, dar, după cum cred că știți, nu am reușit să îndeplinim obiectivul fixat. Însă, Natura 2000 acoperă 18% din terenurile statelor membre, avem legislație privind aerul și apa, care a redus presiunile asupra biodiversității. Toate țările și toți partenerii au încercat să utilizeze indicatorii de biodiversitate și această colaborare ne-a ajutat să înțelegem de ce nu am îndeplinit obiectivele. Am încercat să vedem care sunt tendințele în diferitele habitate privind diferitele specii. Mai ales pe specii ne-am concentrat. Degradarea ecosistemelor înseamnă că Uniunea Europeană nu își va um, îndeplini obiectivul de 14% pierdere de biodiversitate. Pentru că atât de multe habitaturi au un statut foarte nefavorabil, 31% sunt uh, um, scăpate de sub control. Trebuie să facem mult mai multe. Um, există legislație de mediu, de ecoinovare, care ne permită o decuplare parțială a activității economice de um, efectele negative asupra mediului. Deci se fac unele lucruri bune, însă avem tot mai multe provocări, utilizăm tot mai multe resurse și, în pofida faptului că avem uh, sisteme tot mai bune de gestionare a deșeurilor, uh, un procent foarte mare din deșeurile din Uniunea Europeană merg până la urmă la groapa de gunoi. Avem probleme cu uh, cu concentrațiile poluanților atmosferici, ca uh, dioxid de sulf, dioxid de carbon și um, oxizi de azot, există o serie de substanțe chimice, substanțe care au fost interzise, care în continuare există în anumite zone ale Europei, uh, periclitând sănătatea oamenilor. Trecând la evaluările pe țară, vedem anumite răspunsuri putem să vedem conexiunile și interacțiunile între diversele elemente de mediu și cele economice și putem să ne întrebăm cum să răspundem, cum, unde s-au făcut progrese, unde nu s-au făcut progrese, ce ar trebui făcut acolo unde nu s-au făcut progrese, o mai bună aplicare a legislației sau legislație nouă. Și foarte multe răspunsuri se vor găsi în aceste evaluări de țară. Pentru că acestea sunt întrebări complexe. Trebuie să vedem unde anume funcționează legislația de mediu, trebuie să ne asigurăm în primul rând că ea este aplicată în totalitate și sigur că e bine să vedem modul cel mai bun în care se poate aplica o politică conform condițiilor specifice din fiecare regiune. Uniunea Europeană nu e doar aici, la Bruxelles. Dumneavoastră care veniți din statele membre știți acest lucru și sper că acest raport vă va oferi uh, o mai bună înțelegere a diversității acestor aspecte. Raportul nostru pe 2010 utilizează acest, această colaborare cu statele membre pentru a putea să comparăm acțiunile, să învățăm unii de la alții, pentru a ne extinde baza de cunoștință, pentru a vedea ce funcționează, ce nu funcționează, ce funcționează în anumite locuri specifice și ce um, soluții neașteptate pot să apară. Um, Există și documentul pe care l-am menționat, uh, și anume cel al uh, tendințelor majore la nivel global, care ne arată că mediul european depinde foarte mult de influențele globale. Uh, pentru că există factori care cresc complexitatea și riscurile și care uh, fac foarte evidentă această interacțiune între diversele sectoare de mediu, precum și între sectorul mediului și um, uh, cel social și economic. Așadar, în momentul de față, acest lucru ne pune în față provocări majore. Și am văzut și aici, am găsit și aici mesaje cheie. În primul rând, monitorizarea unor incertitudini viitoare, să nu analizăm doar ceea ce se întâmplă azi. De asemenea, să avem o perspectivă pe termen lung a politicii și să ne asigurăm că în momentul în care avem politici de mediu, politică de mediu, putem să facem o legătură între presiunile globale uh, și cele locale, astfel încât să um, și să luăm în considerare toate celelalte sectoare legate de mediu care influențează mediul, care au tot felul de impact impacturi um, așteptate sau neașteptate. Deci, e foarte clar că avem nevoie de o politică foarte sofisticată, mult mai integrată, care să ia în considerare toate sectoarele. Cum putem să ajungem la astfel de politică? Citind acest document, înțelegi că trebuie să, te să ne focalizăm asupra obiectivelor. Avem nevoie de mai multe informații cu privire la resursele pe care le avem, să știm care sunt activele de mediu, cum se deteriorează ele sau ce îmbunătățiri uh, există și noi nu suntem în măsură să speculăm dacă cel de-al șaselea uh, program în domeniul mediului ar trebui să mă rog, ce ar trebui el să facă în orice caz, ce e clar că ar trebui să facă, sunt legături mai clare cu toate celelalte politici, politica de pescuit, politica agricolă și așa mai departe. Și, sigur, mesajele cheie în final, utilizarea eficientă a resurselor este un mesaj foarte important și e foarte important să facem aici legătura cu serviciile ecosistemice, serviciile pe care le oferă ecosistemele și uh, să ne focalizăm asupra eficienței în utilizarea resurselor. E bine, această focalizare ne face să înțelegem că ecosistemele au capacități limitate. Și trebuie, deci, pe viitor, dacă vrem să trăim, să putem trăi în continuare, să utilizăm în mod mai eficient resursele pe care le avem, resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Și trebuie să vedem de unde vin aceste resurse în Europa. Și putem să ne dăm seama că avem această dependență majoră de importul de bunuri, ceea ce înseamnă că uh, și scepticii, de fapt cei sceptici cu privire la protecția mediului, uh, ar spune că trebuie să, să ne uh, pună un semnal de alarmă această problemă. Așadar, trebuie să utilizăm mai bine resursele și să le exploatăm, să scoatem valoarea din ele. În ceea ce privește tranziția către o economie verde, ei bine, am fost la tot felul de întâlniri la care am auzit o definiție a economiei verzi pericolul recesiunii este ca lumea să se întoarcă la business as usual, la viața așa cum era ea înainte și să nu se focalizeze asupra mediului. Noi încercăm în acest document să oferim uh, niște orientări în ceea ce privește tranziția către o economie mai verde, undeva după 2050. Așadar, eficiența în utilizarea resurselor, uh, gestionarea capitalului natural și legăturile cu economia și societatea. Și sigur, coerența politicii este un aspect uh, vital aici. Pentru că niște politici uh, care nu sunt coerente, până la urmă pierd, uh, până la urmă duc la risipa resurselor. Coerența politicilor, a obiectivelor uh, europene, bine, obiectivele europene sunt în general coerente. Pe hârtie lucrurile arată destul de bine. Însă, apar tot felul de conflicte și în momentul în care obiectivele sunt uh, traduse în instrumente specifice, până la urmă, acestea sunt instrumente diferite cu rezultate foarte diferite. De exemplu, pe de o parte, se poate introduce un preț pentru apă, pentru a utiliza cât mai bine această resursă, astfel încât și până la urmă, la sfârșit, să trebuiască să acceptăm situația în care există multă, o poluare mult prea mare Uh, pentru ca apa să fie acceptabilă pentru cei care trebuie să o plătească. Așadar, care sunt soluțiile? Mediul, ca arte sectoare, este un sector în care trebuie implementată o guvernanță. Trebuie um, gestionat ca și economia, ca și problemele sociale. Așadar, în orice caz, eu cred că suntem, că aceste mesaje ne oferă o motivație foarte clară, mai ales dumneavoastră vă oferă o motivație clară, dumneavoastră decidenții politici. Cred că acest raport este unul care cuprinde nu doar o evaluare foarte serioasă a stării mediului în Europa, ci uh, este și o imagine cuprinzătoare care cuprinde toate sectoarele, care face legăturile între ele de la nivel uh, global la nivel local, subliniază provocările existente și la nivelul Uniunii Europene și la nivelul uh, global cu privire la toate aceste probleme, biodiversitate, utilizarea apei, uh, mediul marin și locul acestora în negocierile de mediu. Și sigur, să nu uităm uh, procesele foarte importante care urmează acum de revizuirea politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit. Trebuie să vedem ce soluții vor apărea pentru utilizarea mai eficientă a resurselor și sper că vom putea să colaborăm pentru a articula strategia noastră ca, în care fiecare are rolul său, astfel încât să vedem că, într-adevăr, actorii de la nivel local, cetățenii, dar și cei de la nivel global, joacă, fiecare își joacă rolul său pentru a ne asigura că utilizarea resurselor este una eficace și protecția mediului este uh, desfășurată într-un mod cât mai bun. Mulțumesc, doamnă președinte, sunt bucuroasă să răspund la întrebări. Fiți spus. Mulțumesc foarte mult, doamnă directoare, pentru această expunere foarte clară, foarte precisă, care probabil că ă, va isca și multe întrebări din partea colegilor mei. I-aș da cuvântul însă domnului Ian uh, Gerbrandi, care este persoana de contact pentru noi cu agenția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna McLeod, pentru prezentare, pentru acest uh, raport extraordinar. Nu ați luat doar temperatura situației de mediu din uh, Europa ci într-un fel ne-ați măsurat și nouă temperatura pentru că noi suntem în mare parte responsabili de legislația specifică și ne face foarte bine să uh, constatăm că ne aflăm pe calea cea bună în ce privește legislația uh, referitoare la mediu în Europa, că înregistrăm succese. Totuși, am câteva întrebări în legătură cu implementarea legislației spuneați că trebuie să grăbim acest proces de implementare, de transpunere în practică a legislației. Uh, pe de o parte, uh, poate că noi ne relaxăm puțin uh, elaborarea de legislații noi pentru a ne putea concentra pe implementarea a ceea ce a fost deja reglementat. Pe de altă parte, dacă statele membre au implementat deja uh, legile care au fost adaptate, eu cred că situația noastră ar fi mult mai bună în ce privește mediul înconjurător. Următorul element. Scenariul de care avem nevoie în clipa de față. Poate că trebuie să ne concentrăm mai mult pe uh, utilizarea eficientă a resurselor, ceea ce se întâmplă în clipa de față pe piață. Constatăm că uh, anumite companii desfășoară activitate durabilă uh, datorită dezvoltării economice, dar în același timp se confruntă cu uh, o lipsă de resurse care la un moment dat poate crea un pericol pentru continuarea activităților. Aveți impresia că în clipa de față piața se mișcă mai repede decât există capacitatea de reacție la uh, nivelul guvernanței, pentru că uh, uneori este destul de dificil să vii cu noi propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să vi prezint și pe colegul meu și i-aș da ocazia să uh, își expună punctul de vedere în legătură cu implementarea legislației în diversele state membre, dacă sunteți de acord. În legătură cu implementarea legislației, uh, dacă ne uităm la studiile care au fost făcute în cele 27 de state membre, plus 5 state EFTA, plus uh, statele din Balcani, veți ajunge să aveți o imagine interesantă. Este interesant să vedem care este relația între progresul implementării înregistrat în anumite state. Veți vedea că există state mici cu un sistem de guvernanță poate mai simplu, care poate să se dovedească a fi mai flexibil și ca atare implementarea legislației noi să poată să evolueze mai repede decât în statele cu un sistem federal. În Balcanii de Vest. De asemenea, imaginea este interesantă. vom vedea că acolo unde există condițiile adecvate, inclusiv resurse financiare, se pot uh, face progrese semnificative și acțiunile care au fost întreprinse uh, din acest punct de vedere sunt convingătoare. De asemenea, există o dorință puternică de a învăța unii de la alții. Putem avea proiecte de twinning și de multe ori, în felul acesta, putem prezenta uh, practica cea mai bună și ea poate fi preluată de ceilalți. Este interesant să vedem cum evoluează lucrurile, uh, inclusiv în condiții de recesiune economică, să vedem care este impactul asupra mediului. Dar este limpede că Uh, atunci când urmărim uh, procesul de integrare, uh, vom constata că în nordul Europei procesul de integrare este foarte diferit față de procesul de integrare în sudul Europei. Deci, în ce privește urgentarea implementării și perspectiva integrării, aceste lucruri sunt de avut în vedere. Uh, analizând situația din diversele țări, uh, este clar că uh, legislația nouă în domeniul protecției mediului este binevenită în toate statele, dar vom putea constata și că ceea ce își doresc oamenii este claritate în legătură cu ceea ce se cere în domeniul protecției mediului, poate o mai mare simplificare uh, în multe domenii vom vedea că atunci când uh, analizăm politica vis-a-vis -vis de mediu în comparație cu politica sectorială, există o serie întreagă de cerințe care uh, sunt diferite. Și uh, de multe ori nu este foarte limpede cum trebuie interpretate aceste cerințe și cu atât mai puțin cum trebuie ele implementate. Deci există o lipsă de claritate um, care poate să întârzie procesul de implementare. Mulțumesc. Uh, foarte pe scurt în legătură cu uh, aceste aspecte. Există și uh, puncte de vedere uh, personale în legătură cu această evoluție pe plan global. Dar dacă ne uităm la diversele piețe industriale, printre cele 14 grupuri de materiale, materie primă, vom vedea că există și o importanță economică pe care uh, le incumbă, dar există și riscuri vis-a-vis -vis de mediu. Și eu cred că în Europa ă, acest lucru se înțelege. Ă, există resurse care ă, sunt din ce în ce mai precare. Dacă ne uităm în perspectivă, trebuie să constatăm că noi cunoaștem această necesitate de a utiliza cât mai eficient resursele cunoaștem uh, creșterea volumului uh, economiei și activității industriale. Ne gândim însă și la domeniul inovațiilor, ne gândim la modelele care sunt aplicate și vom uh, prelua și uh, semnalul care ține de brevetele europene, astfel încât uh, să încercăm să rezolvăm lucrurile și să creăm posibilități pentru un mai mare transfer tehnologic. Eu cred că anumite industrii din acest punct de vedere au un rol de pionierat. Dar cred că v-am răspuns doar parțial la întrebare, poate că putem reveni în cadrul dezbaterii. Mulțumesc foarte mult, Chris Davis. Uh, uh, mulțumesc, uh, mulțumesc doamna McLeod și mă bucur și de șansa de a adresa întrebări în ce privește schimbările climatice. În primul rând, Raportul ne spune că suntem pe calea cea bună, dorim ca până în anul 2020 să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%. Dar sigur că aceasta este preocuparea noastră pe continentul european. Eu văd lucrurile în felul următor contribuția noastră la reducerea gazelor cu efect de seră pe plan global mi se pare că este minimă, este zero. Și aș vrea să vă întreb și dumneavoastră vedeți lucrurile așa, pentru că, de fapt, noi și exportăm uh, emisii de bioxid de carbon. Iar în ce privește protocolul de la Montreal, ne sugerează că reducerile de gaze cu efect de seră nu au fost spectaculoase. Avem obligațiile și protocolului de la Kyoto Uh, suntem obligați să găsim uh, soluții de îmbunătățire tehnologică pentru a putea să ne atingem obiectivele, dar care sunt posibilitățile acestea? Cum putem să ne concentrăm mai mult pe învingerea acestor dificultăți, poate chiar schimbându-ne politica energetică? Iar în uh, ce privește nivelul mării. De asemenea, se spune că aici există o creștere de 3 mm pe an. Există uh, și uh, sceptici în ce privește schimbările climatice, care spun am uh, vizitat diverse locuri din lume și nu există niciun fel de evidențe că această temere ar fi reală în legătură cu creșterea nivelului mării. Dar am două întrebări. Pe de o parte, Există oare evidențe tangibile în legătură cu această temere? Chiar dacă există această creștere, va exista o creștere a nivelului mării de un metru sau chiar doi metri în timpul unui secol? Iar în ce privește implementarea, cred că statele membre ar beneficia dacă legislația ar fi mult mai clară și mă întreb dacă agenția a făcut uh, anumite recomandări în acest sens pentru a uh, interpreta mai bine legislația, trebuie să existe din acest punct de vedere uh, niște linii directoare. Uh, dacă le-am publica, ar fi de mare folos pentru că de multe ori terminologia foarte specializată din punct de vedere juridic poate creează probleme de înțelegere. Trebuie să constatăm că, de fapt, legislația a fost și interpretată greșit, poate, într-un stat sau altul sau că nu a fost respectată de către funcționarii care trebuiau să implementeze în diversele state. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc uh, pentru prezentare. Um, Vă mulțumesc și știu că tot personalul a fost uh, implicat în redactarea acestui raport. Îmi dau seama că va fi la fel de util precum raportul anterior și vă pot spune din experiența mea că a fost într-adevăr unul dintre rapoartele la care am făcut referire în comisie în cadrul negocierilor și este una dintre este unul dintre documentele, dintre cărțile cele mai folosite la mine în birou. Tot timpul o frunzărim. Este foarte important pentru noi în Parlamentul European, deci aștept cu nerăbdare să citesc noul raport. Am câteva observații și întrebări. În primul rând, cred că este foarte important că Ați pus accentul pe nevoia de a integra politicile de mediu în alte domenii de politici. Și vă mulțumesc pentru acest lucru, fiindcă, într-adevăr, avem nevoie să luăm în serios această chestiune în următoarele luni și ani în Parlamentul European și în Comisia noastră, cu noi de perspective financiare și cu reforma PAC-ului, cu diversele inițiative de transport care vor uh, apărea pe viitor. Uh, vedem cât de multe va trebui să facem, nu neapărat prin legislația de mediu, ci pe alte căi legislative. Deci salut această inițiativă. Am o întrebare privind conținutul, dar fiindcă nu am avut vreme să-l citesc încă, aș dori să vă întreb cât de mult accent ați pus pe relațiile dintre economie, creștere economică și mediul înconjurător și legislația din acest domeniu. După cum bine știți, aceste subiecte sunt foarte discutate, au fost foarte discutate în ultimele luni în ceea ce privește chestiunea biodiversității și în egală măsură în ceea ce privește creșterea nivelului de ambiții în ceea ce privește politicile de mediu. Comisia Europeană a publicat o comunicare care pentru mine prezintă foarte multe argumente pentru creșterea nivelului de ambiție, nu doar pentru schimbările climatice, ci pentru că ne va ajuta la nivelul competitivității. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte și despre acest lucru și v-aș întreba dacă se face referire la acest, această chestiune în raport. Are o influență asupra competitivității europene și în ce măsură aceste chestiuni au legătură cu piața. Iar uh, în al doilea rând, aș dori să vă întreb care este relația între costurile pe care le suportă societatea cu privire la adaptare la schimbările climatice în comparație cu costurile de prevenire. În uh, raportul Stern s-a vorbit, s-a făcut referire la aceste lucruri și aș dori să vă întreb dacă se regăsesc și în raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Carl. Mulțumesc uh, pentru prezență, doamnă McLeod. Am uh, răsfoit uh, rapid uh, raportul acum și vreau să mă refer la alte lucruri înainte de schimbările climatice. Este vorba de substanțe chimice, unde în ultimii ani există o tendință îngrijorătoare în ceea ce privește substanțele periculoase, cancerigene și periculoase pentru reproducere. Toate aceste substanțe sunt în creștere, numărul lor este în creștere. Uh, și spuneți că ar putea să fie decuplate de creștere, fiindcă e clar că există o creștere și în rândul lor. Uh, vreau să vă întreb uh, care, care ar, ce legislație necesară, ce, ce legislație ar fi necesară pentru a uh, descrește numărul acestor substanțe, mai ales pentru substanțele care afectează hormonal uh, sănătatea. Ce putem, să facem, ce putem face pe plan uh, chimic, ce nu s-a făcut încă deja, în ceea ce privește biodiversitatea? Într-adevăr, avem, uh, avem la Nagoya două uh, noi uh, angajamente și în ceea ce privește uh, folosirea terenurilor, uh, creșterea păsărilor, uh, am, am văzut niște tabele și date foarte interesante, iar situația este îngrijorătoare. Ce se mai poate face, fiindcă legislația pe care avem acum nu este suficientă? Și acum întrebarea în ceea ce privește schimbările climatice. Cred că chestiunea principală reprezintă decuplarea. Și mie mi se pare că acum, la, undeva la început, aveți un tabel cu cercuri foarte frumos care ne prezintă uh, procente de emisii pentru diverse domenii și reducerile făcute până acum, compuși și volatil, de pildă deșeurile. În aceste domenii se pare că am avut succes, dar acum reprezintă o parte foarte mică a emisiilor, iar transporturile reprezintă pe problema mare și uh, dar și producția de energie chiar dacă s-a trecut, chiar dacă trecerea de la gaze la um, cărbune este foarte ușor de decuplat, astfel încât uh, e, e, după mine, cred că problemele ni le pun uh, sursele de emisii de peste 50%. Deci, eu cred că acestea sunt uh, probleme mult mai dificile decât altele. Mă întreb dacă nu cumva, nu cumva am putea să discutăm pe viitor sau dacă se poate publica un raport cu privire la legăturile sistemice între pentru mine o chestiune interesantă la nivel de cercetare, în domeniul de cercetare, este vorba de uh, timpii de lucru, programul de lucru și emisiile. S-a dovedit că există, s-a dovedit că există legături foarte interesante și dacă europenii ar uh, ar avea același program de lucru, același timp de lucru ca americanii, emisiile ar crește cu 20%. E bine, cum facem față aceste chestiuni? Este vorba de legislație care nu are legătură cu mediul înconjurător, dar care, uite, are o repercusiune asupra mediului înconjurător, o chestiune foarte importantă, care însă nu a fost studiată suficient pentru a fi luată în considerare la nivel decizionar. Uh, astfel încât aș dori să știu dacă pe dumneavoastră, dumneavoastră vă ocupați mai mult de această chestiune, fiindcă um, la tabelul privind eficiența și uh, resurselor și uh, creșterea, aceasta este în desfășurare, dar nu a fost atins încă. Acestea sunt, deci, după mine, problemele principale în ceea ce privește schimbările climatice. Vă mulțumesc. Doamna McGlade, doriți să răspundeți la aceste trei întrebări, după care mergem mai departe cu încă o serie de trei întrebări. Chris, îmi pui întotdeauna întrebări grele la care nu știu cum să răspund. Bineînțeles că în ceea ce privește contribuțiile nete ale Uniunii Europene și emisiile exportate, este cota, de, cota noastră de consum. Ah, trebuie să dea socoteală aici în legătură cu aceasta și am, am fi infractor dacă nu am face, așa, dacă nu am face acest lucru. Uh, nu pot să spun astăzi că contribuția totală este zero, dar noi uh, analizăm această situație și uh, fluxurile comerci comerciale în uh, principalele linii de producție și acum cred că dacă am putea, am putea să-ți dăm un răspuns mai târziu, ți-am dat mai multe date și cu cifre mai exacte. În ceea ce privește creșterea nivelului mărilor, da, da, da, dacă ai face o solicitare oficială, am putea să-ți răspundem, fiindcă aici e vorba și de re- eficiența resurselor și, și materii prime versus reciclare. Pentru noi e foarte important uh, să ne ocupăm de această problemă cu uh, OCDE, cu Eurostat și uh, statele membre. În ceea ce privește deci, nivelul acesta, aș putea să te duc eu în locuri unde ai fi la apă, ai intra la apă. Avem deja semnale incipiente, cum ar fi intruziunea de apă sărată, care e prima indicație de creșterea nivelului apelor mărilor. Nu contează uh, unde te afli, contează unde te afli în Europa în funcție de inclinația geografică. În Scoția uh, crește, să zicem, dar, dar aș putea să te, să-ți arăt locuri unde deja asistăm la pierdere de coastă care în contextul unor furtuni înseamnă că efectul uh, de plin al uh, creșterii nivelului măr- mărilor se face simțit. Dar, iar această intruziune a apei sărate se ivește în mult mai multe locuri decât am dori noi. Uh, există metode dar există anumite metode, însă nu avem o abordare inginerească inginer, inginerească sistematică. Și prin uh, și noi acum avem un fel de încercăm să facem o cartografiere a, a locurilor vulnerabile, monitorizăm aceste locuri unde crește nivelul mării, fiindcă există o, o rețea care monitorizează această situație în întreaga lume și, și mai ales la nivelul porturilor europene. Deci avem date la dispoziție care ne prezintă situația în acest domeniu. Dar, bineînțeles, uh, uh, Dar aici depinde și de ce facem în legătură cu gesurile, cu gazele cu efect de seră și modul în care le combatem. O să loc pe colegul meu să se refere la punerea în aplicare, dar uh, pot să vă spun un, un lucru aici din discuțiile cu dumneavoastră și cu raportorii, și anume că nu suntem uh, destul de conectați în momentul în care vine vorba de măsurarea progresului odată ce avem uh, legislația. La ora actuală facem un inventar al tuturor indicatorilor avem uh, foarte mulți indicatori uh, care intră în această sinteză și uh, veți vedea că am strâns foarte multe informații cu privire la indicatorii, indicii uh, oficial care ne, care ne trebuie la nivel oficial, dar adesea nu ne dau răspunsuri la întrebările pe care le adresați dumneavoastră și întrebările pe care le punem și noi. Iar în ceea ce privește eficiența resurselor, cred că ar fi o ocazie foarte bună să, să ne gândim într-adevăr ce dorim să măsurăm. Uh, și am propus, iar aici dorim să beneficiem de sprijinul dumneavoastră, am solicitat un sistem de, de contabilitate și de răspundere mult mai uh, bine pus la punct pentru a putea vorbi într-adevăr uh, de calitatea activelor uh, pământ, apă, biodiversitate, pentru a putea măsura într-adevăr care este impactul asupra acestor resurse. Și fie că o facem prin procesul Eurostat, noi sperăm prin să o facem prin abordarea statistică a ONU în ceea ce privește răspunderea de mediu. Toate, aceste, toate acestea țin de competența noastră, dar avem nevoie de sprijin politic, fiindcă aici aducem deodată două comunități, aceea statisticienilor și a oamenilor de mediu. Cred că sunt două lucruri care, prin legislație, ar ajuta la consolidarea acestei raportări și i-ar asigura un grad mai ridicat de transparență. Dar o să cuvântul colegului meu privind acest lucru. În ceea ce privește economia și ideile de, ideea legată de competitivitate, după cum știți, vorbim uh, despre uh, ce se întâmplă după indicele PIB și noi uh, încercăm să găsim și, și avem o serie de indicatori în acest domeniu, în ce se întâmplă după PIB, și aici se poate îmbunătăți legislația de mediu. Noi, uh, alături de rețeaua noastră de agenții de protecție, am uh, desfășurat niște analize care încă nu au fost publicate din cauza situației sensibile la nivel ministerial cu privire la costurile de punere în aplicare a legislației semnificative, directive cadru și așa mai departe. Și vreau să uh, vă fac o prezentare caricaturală. Avem la suprafață investiții, investiții foarte mari și după aceea câștigurile calitative sunt cam nivelate. Deci, dacă dorim mai multe investiții în ceea ce privește aplicarea și îmbunătățirea situației pe termen lung, trebuie să luăm măsuri, iar apa este un, un domeniu în care uh, substanțele chimice, pesticidele din agricultură subminează investițiile făcute în, uh, în domeniul uh, apei. Deci cred că aici și putem corobora niște cifre foarte interesante care pot fi folosite pentru a discuta și chestiunea ce se întâmplă după indicele PIB, care leagă activitatea economică de acest randa, element al randamentului. În ceea ce privește substanțele chimice, aș dori să vă spun și aici câteva cuvinte. Noi uh, avem, pe de o parte, REACH, foarte puternică, și în același timp avem uh, uh, substanțele prioritare. Totuși, substanțele chimice sunt uh, eliminate în uh, mediul înconjurător într-un mod îngrijorător și nu mai sunt nedetectabile. Iată deci că avem uh, produse farmaceutice, medicamente, substanțe cancerigene care se infiltrează, în, care ajung în apele noastre. Și dacă și s-ar putea să agravăm situația, fiindcă, iată, oamenii ar putea să uh, să folosească mai puțin apă și, dacă, și atunci ar fi nevoie de mai multă apă, alimentare cu mai multă apă pentru a dilua această apă poluată. Și ar trebui ca legislația să fie prezentată într-un context mai amplu. Nu are sens uh, să punem uh, ținte clare pe substanțele chimice și să ne gândim la sursa substanțelor chimice și să dorim mai să facem presiuni către o către chimice ecologice. Avem exemple foarte bune de la Suedia, de pildă, unde uh, doctorilor se oferă alternative ecologice și dacă nu este nicio diferență între ceea ce privește eficiența medicală a unui medicament sau produs, li se cere să-l folosească pe cel care este mai ecologic, pe medicamentul mai verde, să-i spunem. Și acesta este uh, un lucru care ne arată foarte bine că putem face mai mult cu ce avem la dispoziție. Deci, uh, aș dori, am, am putea să mai discutăm această chestiune în ceea ce privește îmbunătățirea substanțelor chimice și despre legislația adecvată în acest domeniu. În ceea ce privește decuplarea, uh, dacă ne gândim la transport, de pildă, un domeniu pe care noi îl considerăm crucial, uh, reprezintă planificarea strategică a industriei feroviare și cred că este foarte important că dacă ne gândim la 2050, când combustibilul fosil nu va mai fi principala sursă energetică și toate cele, toate, formele, toate, formele de trans, toate mijloacele de transport au trecut către electrificare sau către altă formă de combustibil, vă întreb cât de bine va funcționa sistemul feroviar dacă facem comparații de infrastructură și eficiență. Și Așa cum am făcut și în sectorul uh, aviației cu uh, SESAR și alte proiecte, infrastructura trebuie spus că reprezintă o, o mare parte a teritoriului european, uh, folosirea acestuia. Noi construim căi ferate, dar se afectează biodiversitatea, mediul înconjurător și așa mai departe. Deci nimic nu rămâne imun de nimic nu rămâne imun oricât de curat ar, ar părea un domeniu, cum ar fi domeniul uh, sectorul feroviar, dacă dacă îl facem o comparație, s-ar putea să dovedească că nu este folosit atât de eficient cum pare. Deci decuplarea înseamnă că s-ar putea să renunțăm la uh, aceste chestiuni care parcă sunt sfinte deocamdată. Aș dori să dau cuvântul colegului meu, doamnă președinte, pentru a face unele pentru a da unele explicații suplimentare. În ceea ce privește substanțele chimice, raportul privind uh, produsele farmaceutice și mediul înconjurător ne arată că la nivel legislativ s-au gestionat bine produsele farmaceutice nefolosite, deci s-au eliminat cum trebuie. Majoritatea problemelor vin de la toaletă, dacă pot să spun așa, ceea ce Uh, ridică tot felul de chestiuni cu privire la tratarea apelor uzate și nici uh, tratarea cea mai costisitoare nu pot să elimine toate produsele farmaceutice și medicamentele care ajung până la urmă în cursurile de apă. Și ne întrebăm și întrebarea care se pune până la urmă este cine va plăti astfel de infrastructuri. Iar în ceea ce privește simplificarea, aici mă refer la ce a spus Jackie privind uh, rețeaua de agenții de protecție a mediului. Aici um, acțiunea se poartă între participanții sectoriali și agenții și aici chiar și rețeaua de agenții încearcă să găsească o interpretare a situației și după aceea se confruntă cu sarcina grea de a comunica aceste rezultate părților implicate care nu sunt experți și nici nu se ocupă cu punerea în aplicare a acestei legislații, iar rețeaua ne oferă unele posibilități interesante de a merge mai departe, de a duce mai departe proiectele din uh, ultimii 20 de ani și de a suplimenta discuțiile de la nivel ministerial în uh, diversele procese legislative. Vă mulțumesc. Uh, continuăm acum cu întrebările. Judith, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă McLeod, pentru prezența dumneavoastră și pentru disponibilitate. Trecând rapid în vedere acest uh, document, uh, dumneavoastră ați spus uh, că avem nevoie de o mai bună participare din partea cetățenilor europeni în ceea ce privește păstrarea resurselor și a ecosistemelor și, bineînțeles, trebuie să creăm să avem soluții noi și inovatoare în ceea ce privește resursele. Sunt întru totul de acord. Doar că, după mine, inovarea este percepută adesea ca o soluție tehnică la probleme mai uh, vaste, la schimbările de societate și adesea nu există nu, nu, se, nu există soluții tehnice, ci soluții com- comportamentale. Noi dorim să schimbăm procese și nu e vorba de, de un produs de înaltă tehnologie care va rezolva toate problemele ca o baghetă magică. Credeți că ar trebui să investim mai mult în politica de inovare și sau mai mult în, în politicile sociale de schimbare, de schimbări comportamentale și să vedem în în ce mod am putea să schimbăm poate chiar timpii de lucru, dar să afectăm cel mai mult uh, comportamentul uh, consumist, care este foarte important în ceea ce privește conservarea resurselor. Și cum am putea să facem acest lucru? Pentru că campaniile de informare nu vor funcționa. Avem nevoie de alte modalități de a capta uh, atenția consumat, cetățenilor și de a-i face să-și schimbe comportamentul. Deci, ce soluții propuneți dumneavoastră? Vă mulțumesc. Criton Arsenis, mulțumesc! Și eu aș dori să-i urez bun venit doamnei McLeod. Aș dori să pun multe întrebări legate de păduri, însă mâine avem o audiere, după cum știu toți colegii, despre adaptarea pădurilor la schimbările climatice și vom intra acolo în detalii. Tocmai vin de la o discuție organizată de Biroul European de Mediu cu privire la reforma PAC. E adevărat că reforma PAC va fi o mare oportunitate de a introduce plățile necesare pentru servicii ecosistemice. Și sper că va fi în centrul discuțiilor acest subiect. Ar trebui să ne gândim că, pe lângă principiul poluatorul plătește, trebuie să luăm în considerare și principiul beneficiarul plătește, ceea ce ar putea să însemne că anumite regiuni din Europa, anumite zone urbane, vor trebui să aibă sisteme de plată către zonele rurale, zonele uh, mai izolate. Oare, vreau să vă întreb dacă avem, am avea datele necesare pentru a lansa un astfel de sistem și dacă nu, atunci ce am putea face? Basaicut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Jackie McLeod pentru această prezentare pe care am ratat-o pentru că am întârziat, din păcate. Așadar, habar n-am despre ce a fost vorba, dar trebuie să fi fost o prezentare minunată. Am uh, răsfoit puțin acest raport, acest manual și am niște idei pe care aș vrea să le uh, împărtășesc, poate ajută. Pentru că E foarte important acest uh, volum pentru a vedea unde ne aflăm acum în Europa, ce uh, chestiuni uh, cruciale ne așteaptă pe viitor. Dar acum trebuie să facem legătura cu politicile pe care le anticipăm în Europa. Și cred că sunt multe politici care urmează să fie uh, adoptate și cred că Agenția Europeană de Mediu ar putea să ne ajute foarte mult. Dacă discutăm despre reforma PAC, eu nu cer uh, Agenției Europene de Mediu uh, informații cu privire la ce fel de subvenții să susținem. Însă, în ceea ce privește durabilitatea producției noastre alimentare, acesta este unul dintre obiectivele cruciale ale PAC și ale reformei PAC și mai ales stabilitatea producției alimentare. Pentru că eu cred că pe acest subiect informațiile de la Agenția Europeană de Mediu ar trebui să fie centralizate pentru a ne ajuta să luăm decizii în acest sector. Acest lucru este valabil și pentru politicile de coeziune care vor fi evaluate și sper schimbate puțin. Trebuie să vedem ce înțelegem prin dezvoltare regională și ce înțelegem prin integrarea aspectelor de climă în dezvoltarea regională ce înțelegem exact când spunem acest lucru. Și, deci dacă vrem să introducem acest concept de integrare a aspectelor climatice în politica, în uh, politica regională, același lucru pentru politicile uh, legate de cercetare, pentru că urmează să discutăm noul cadru pentru cercetare. Și Aici vorbim despre utilizarea eficientă a resurselor. Din nou, ce anume spunem când, când spunem asta, de fapt, și care poate fi rolul Europei? Cred că ar trebui să se um, cerceteze în mod focalizat aceste uh, domenii care ne interesează acum. De asemenea, Agenția Europeană de Mediu ar putea să ajute și Comisia să aibă o poziție mai coerentă. Mâine va avea loc o comunicare privind materiile prime proiectul pe care l-am citit se focalizează asupra uh, aducerii acestora pe continentul nostru, deci e un raport mai degrabă geopolitic. Apoi, eficiența în uh, utilizarea resurselor va, fi o, va face obiectul unei comunicări în decembrie, dar trebuie să existe o legătură între aceste două comunicări. Nu cred că se va face această legătură. Și un alt exemplu legat de coerență. În septembrie, Comisia va prezenta comunicarea cu privire la economia uh, bazată pe eh, economia bio. Biomasă, utilizarea biomasei. Ce vrem noi să spunem atunci când spunem utilizarea eficientă a biomasei? Poți să o utilizezi pentru, medi- pentru medicamente, pentru uh, alimente, uh, pentru uh, industria lemnului, dar acum avem obiective clare numai privind energia. Deci, metoda cea mai ineficientă de a ne ocupa de biomasă. Dacă ne uităm, de fapt, la toate aceste sectoare în care se utilizează biomasa, cred că această viziune de ansamblu ne-ar ajuta, pentru că atunci vedem cum putem să conectăm uh, utilizarea eficientă a resurselor și această uh, viziune a unei economii uh, bio. Și mă bucur, mă bucur că ați inclus și acest capitol, uh, capitol global. Însă, Deocamdată nu e clar care este impactul politicilor europene asupra statelor terțe. Se menționează întreacăt, însă atunci când discutăm schimbări ale politicilor, de cele mai multe ori, mai ales în Europa, când vedem, uh, uh, când facem evaluări de impact, luăm în considerare numai consecințele în interiorul Europei, ori consecințele în alte țări, asupra comerțului, impactului asupra biodiversității, emisiile. Cred că Agenția Europeană de Mediu ar putea să ne ajute să Uh, subliniem mai clar impactul politicilor noastre asupra țărilor din afara Europei, pentru că de multe ori politicienii nu se gândesc la acestea. Acestea sunt doar câteva dintre ideile care s-au născut din răsfăirea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă McGlade, poate puteți să răspundeți la aceste întrebări și apoi vom continua și dau, voi da cuvântul și domnului Scolas care a cerut cuvântul. Vă rog, doamnă! Aceste întrebări sunt minunate și sigur că putem discuta mult pe marginea lor, dar vreau să fiu foarte precisă. Discuția aceasta privind schimbarea comportamentului. Da, uite, se face legătura cu ce a întrebat Carl despre timpul de lucru. Și uh, acest lucru, de fapt, merge la mesajele cheie ale acestui raport, legăturile. Cred că pe lângă proiecte de prestigiu, trebuie, de asemenea, să uh, Uh, ne focalizăm asupra lucrurilor pe care cetățenii pot să le facă ei înșiși. Modul în care ne organizăm viața noastră profesională, soluțiile pe care le utilizăm, cetățenii, administrația locală trebuie să înțeleagă, de exemplu, mai bine mobilitatea. În munca noastră, în activitatea noastră, am văzut foarte clar că oamenii sunt pregătiți să accepte schimbări în mobilitatea lor locală, însă sunt mai puțin pregătiți să uh, facă compromisuri în uh, călătorile uh, pe distanță lungă, de exemplu în vacanță. Deci de aici putem să pornim în munca noastră soluții inteligente de mobilitate și avem tehnologie care trebuie să fie utilizată. În toate aceste discuții sectoriale există clar un răspuns local, unul imediat, care poate fi uh, pus la dispoziția cetățenilor și autorităților locale, care cred că ar duce la schimbările comportamentale pe care le dorim. Și se face legătura și cu ce am spus mai devreme. Costul inacțiunii e, de fapt, mult prea mare. Vă dau un exemplu. Când Danemarca și-a pregătit uh, răspunsul uh, pentru schimbările climatice, și anume de a trece la o economie fără uh, combustibil fosil, ei bine, a elaborat o serie de politici care sunt uh, foarte bine uh, armonizate unele cu altele, cu pași foarte mici, astfel încât să nu existe șocuri. Și cred că există pericolul în aceste discuții legate de transport și energie ca culminarea prețurilor să ne ducă mult prea rapid într-o uh, schimbare majoră în utilizarea combustibililor, una foarte bruscă, și mult mai neplăcută decât niște schimbări în pași mici. Și de aceea coerența în politici este mult mai importantă, care să, coerența care să ducă la schimbări comportamentale, dar și la schimbări în utilizarea tehnologiei. Deci, în această discuție despre reforma PAC, despre terenuri, securitate alimentară, aici vedem o, o șansă foarte mare în procesul de reformă uh, PAC. Pentru că ce încercăm noi să facem? Încercăm să asigurăm durabilitatea producției alimentare și dacă ne uităm la amprenta noastră asupra mediului, e bine, mare parte din ea se leagă, de fapt, are de-a face cu producția alimentară. Dacă facem această legătură, o mai bună utilizare a solurilor fertile și să nu extindem utilizarea terenurilor uh, uh, care poate nu au potențial de producție alimentară foarte bună, dar sunt bogate în biodiversitate. Deci, în reforma PAC, un rezultat echitabil uh, pentru agricultori va fi obținut printr-un mecanism care combină prețurile la piață, deci fermierii, agricultorii se poate să-și vândă produsele aproape de locul unde trăiesc, față de cei care sunt la periferie și nu au uh, acces la piață, dar și aceștia pot, pe de altă parte, să ofere, um, să ofere servicii de ecosistem foarte importante. Deci, cred că avem uh, această soluție care este una combinată. Nu vrem să intervenim în um, specificitatea unui venit echitabil, dar vrem să oferim dovezi cantitative care să indice unde trebuie făcute, unde trebuie introduse dispoziții de reglementare privind utilizarea terenurilor pentru a lua în considerare și alte servicii decât cele strict de producție de alimente. Servicii de ecosistem, servicii în favoarea biodiversității și apoi trebuie să vedem uh, cine și cine beneficiază pe urma acestor resurse. Deci asta e ideea pe care o avem, luând în considerare și biomasa, sectorul energetic, pentru că biomasa are rolul său, dar va fi în continuare văzută ca ceva care ocupă un teritoriu, care um, limitează uh, spațiul. Deci, guvernele naționale și autoritățile locale vor trebui să se ocupe și de acest uh, lucru. Dau acum cuvântul colegului meu care va vorbi despre beneficiar, despre cine plătește și răspun, răspunsurile economice, care ar putea să fie utile atunci când discutăm despre viitor. Mulțumesc, Linda McKeven. Îmi cer scuze, spune președinta. În munca noastră de contabilitate explorăm două chestiuni de interes. Prima, impactul politicilor Uniunii Europene la nivel global. Am analizat până acum terenurile care sunt uh, utilizate în producerea celor 144 de, uh, de produse care sunt cele mai comercializate în lume. Și Răspunsul este că uh, Uniunea Europeană are o dependență de 1,6 milioane de hectare. Deci e un principiu de contabilitate fizică. Sigur că interpretarea în termen de contabilitate monetară uh, e posibilă, dar necesită o reflexie mai aprofundată. În orice caz, dependența acestei regiuni uh, de uh, amprenta sa ecologică, există un organism din Statele Unite care analizează, evaluează amprenta biologică, care utilizează o metodologie credibilă, dar care nu este utilă în dialogul pe care îl avem acum. Deci trebuie să avem, uh, să avem propria capacitate contabilă pentru a evalua aceste aspecte legate de producția de alimente. În următoarele două luni așteptăm uh, primul tabel uh, EU27 de inputuri și outputuri, de intrări și de ieșiri, deci, și încercăm să vedem acolo fluxurile de materiale și utilizarea tuturor resurselor. Ceea ce deschide posibilități interesante atunci când analizăm beneficiile din utilizarea naturii. Pentru că uh, sectoarele primare de agricultură, pescuit, silvicultură, uh, reprezintă aproximativ 3% din PIB-ul total pentru EU27. Dar dacă ne uităm la utilizare, agricultura, silvicultura și uh, pescuitul, dacă ne uităm la, de asemenea la sectorul prelucrării alimentelor, sectorul uh, de retail și beneficiile în economie, atunci lucrurile stau altfel. Noi am încercat să încerc, am încercat să cuantificăm și am văzut că beneficiile sunt de fapt de trei ori mai mari decât această proporție din PIB. Iar eu cred că de fapt aceasta este o subestimare. Însă așteptăm acest tabel pentru a vedea cine anume beneficiază în lanțul economic. Uh, cred că acesta ne va oferi niște uh, informații interesante și poate ne va orienta către niște răspunsuri la această întrebare. Doamne McEvan, acum chiar aveți cuvântul. Eu vreau, de fapt, nu să... Vreau să vorbesc ceva, să spun ceva legat de chestiunile farmaceutice, pentru că ar trebui să lipsesc puțin. Legislația privind farmacovigilența adoptată în septembrie cere Comisiei să elaboreze un raport în colaborare cu Agenția de Mediu cu privire la efectul substanțelor farmaceutice asupra mediului. E, tocmai am găsit un text acum. Nu se dă un Uh, termen. Însă pentru cei care doresc să știe, va exista un raport al Comisiei și poate ar trebui să le scriu celor de la Comisie și să întreb dacă au contactat Agenția de Mediu pentru a lansa a, uh, pregătirea acestui raport. De asemenea, și statele membre trebuie să coopereze la elaborarea acestuia. Trebuie să ne asigurăm că va exista acest raport, pentru că avem acum și temeiul juridic pentru el. Mulțumesc, Vitoria Prodi. Grație. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și îi mulțumesc și doamnei directoare a Agenției Europene pentru Mediu, pentru faptul că este prezentă în mijlocul nostru. Aș dori să mă refer la politica comună agrară. Ați vorbit despre un bun comun, agricultura comună, inclusiv în ce privește serviciile referitoare la mediu. Și aș spune că apreciez foarte mult mențiunea pe care ați făcut-o legată de conservarea solurilor, terenurilor. Sunt conștient că este o bătălie pe care încă nu am câștigat-o, pentru că se lucrează încă la directiva privind uh, utilizarea solurilor, există obstacole în implementarea ei și cred că uh, încă uh, nu s-au găsit soluții durabile pentru că terenurile sunt, de fapt, o uh, resursă insuficientă și asta are efecte și pe plan global. Trebuie să avem în vedere acest aspect. Menținerea solurilor uh, în bună stare necesită o politică de protejare a terenurilor. Este o provocare în clipa de față uh, pe care schimbările climatice o determină. Există uh, deja precipitații uh, cu caracter extrem tot mai frecvente și constatăm că pentru fiecare metru pătrat al pământului nostru, al planetei este de fapt necesar să avem reguli de protecție. Este important să ne îngrijim de aceste lucruri, dar păstrarea solurilor în bune condiții presupune și costuri ridicate. Asta înseamnă că trebuie făcute analize la fața locului pentru a vedea care este starea de degradare eventuală a solului pentru a uh, mobiliza energiile uh, care pot determina o schimbare în bine. Iar în ce privește calitatea solului, avem și uh, statistici din domeniul agriculturii. Uh, de asemenea ă, din ă, domeniul silvic. Trebuie să ne îngrijim și de păstrarea pădurilor, pentru că ă, au existat incendiile de pădure, dar există de asemenea și probleme legate de biomasă. Toate lucrurile acestea trebuie tratate într-un sistem integrat. Valorificarea biomasei poate constitui o resursă importantă și uh, poate aduce o contribuție importantă la adaptarea energetică, astfel încât să fie stopate schimbările climatice. Avem nevoie de un sistem uh, adecvat pentru dobândirea și valorificarea biomasei, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie să ne îngrijim ca și cursurile noastre de apă să poate fi protejate trebuie să exploatăm de asemenea capacitatea hidraulică. Este de asemenea importantă pentru proiectele noastre și am putea să declanșăm o conștientizare uh, a importanței acestei resurse. De fapt, aceste aspecte sunt prezentate și în raport și apreciez foarte mult acest raport pe care îl voi studia cu mai mare minuțiozitate. Mulțumesc foarte mult! Următoarea intervenție, domnul profesor. Domnul profesor Sculos. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președintă, aș dori să vă mulțumesc și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să asist la această reuniune și să iau cuvântul. Nu vreau să pun întrebări, ci vreau să vă informez în legătură cu anumite aspecte ca reprezentat în Consiliul de Administrație. Sunt și cu domnul Holzbic aici, colegul meu. Am privilegiul să vă reprezint din momentul în care a fost înființată această agenție și trebuie să spun că acest raport, în mod special, nu este atât de optimist în sensul că ne-ar aduce multe noutăți. nu este un raport pe care l-am putea numi nici alb, nici negru, este mai degrabă în obișnuita culoare cenușie sau mai degrabă un mozaic. Ce este nou aici și merită să fie apreciat în mod special de către Parlament este natura acestui raport. Am început să uh, prezentăm o imagine, să oferim anumite explicații, am trecut la analiză, la sinteză și în clipa de față evaluăm lucrurile, le studiem, încercând nu doar să înțelegem fenomenele, simptomatologia, ci și să vedem care sunt cauzele acestor fenomene. Nu știu, bineînțeles, cât de departe putem să mergem cu instrumentele de care dispune agenția pentru a face acest lucru. Ridic această problemă pentru că Succesul activității agenției și calitatea bună a raportului nu trebuie să devină o capcană. Am sentimentul, în urma discuției care a fost purtată aici, că am putea cere, la un moment dat am putea fi tentat să cerem agenției prea multe lucruri deodată. Cerem aici să uh, emită politici la nivelul cel mai înalt, să răspundă la politicile care au fost promovate de către comisie și care nu sunt în mod obligatoriu coerente și în același timp să conseieze statele să le ghideze în implementarea acestei legislații. Este o sarcină foarte mare. Agenția încearcă într-adevăr să găsească un echilibru între aceste lucruri. Trebuie să avem în vedere acest aspect în uh, continuarea activității acestei analize și uh, acestei agenții și cu cât uh, Uh, introducem o mai minuțioasă analiză uh, dincolo de uh, rețeaua EONET. Există agențiile pentru protecția mediului cu care colaborăm. Ne îndreptăm înspre momentul în care trebuie să împrumutăm elemente de la alte instituții care fac parte din această rețea organizatorică. Până acum am avut succes în această activitate, dar acum este important ca Parlamentul să confere mijloacele necesare pentru această activitate și să stabilească un calendar clar. Pentru că noi cerem uh, să obținem date statistice uh, și deci să efectuăm analize. Dar e important pentru noi să facem această analiză. Pentru că în felul acesta facilităm um, agenției să-și îndeplinească sarcina să aibă o imagine coerentă. Toate aceste statistici um, trebuie să ne fie înmânate nouă pentru a putea să desfășurăm o activitate uh, convingătoare. Iar această garanție până acum nu am prea avut-o. Este important ca agenția să poată să cupleze datele de mediu cu o serie întreagă de alte date statistice, date demografice, uh, date din domeniul sănătății. Noi nu dispunem de suficiente mijloace financiare pentru a obține toate aceste informații de la agențiile de specialitate alt uh, element pe care doresc să-l introduc în discuție. Chiar în acest raport uh, am lucrat la un nivel destul de abstract, care uh, nu este ușor de înțeles de către organismele administrative. Pentru că noi ne uh, bazăm pe intermediari care trebuie să uh, lămurească autoritățile regionale și locale în legătură cu modul în care pot să integreze și să combine diversele politici. Deci, uh, noi trebuie să uh, cerem construcția de capacități în Europa la nivelul autorităților naționale, locale și, de asemenea, o educație specifică la fiecare nivel. Pentru că intrăm într-o eră și într-o arie în care nu mai putem face asemenea silozuri informaționale. Este nevoie de a ă, ține pasul cu evoluția. Tem că următorul raport nu va fi la fel de optimist. Aceasta este predicția mea. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție în care începem să discutăm despre orice și să nu înțelegem mai nimic. Acesta este un mare pericol. Deci este foarte important ca agenția să obțină mandatul, mijloacele și uh, liniile directoare necesare pentru a putea să facă față cerințelor. Mulțumesc foarte mult domnului profesor pentru uh, răspunsurile sale și acum concluziile. Dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru întrebările adresate, foarte pe scurt în legătură cu ceea ce spunea domnul Prodi. Uh, solul, terenul este evident o resursă importantă în ecosistemul nostru. Evident că trebuie să ne orchestrăm discuțiile în ce privește utilizarea eficientă a resurselor și aveți dreptate să spuneți că uh, până acum nu am putut să uh, progresăm uh, rapid în acest domeniu, dar eu cred că acest raport va putea să producă modificări în înțelegerea oamenilor și sper ca uh, statele să uh, poată să înțeleagă lucrurile și la un moment dat să avem o imagine mai bună. În cei șapte ani de când lucrez în această agenție, am reușit din acest punct de vedere să facem o breșă. I-am determinat pe toți cei care sunt din domeniul geologic să coopereze cu noi pe plan european și eu cred că și în domeniul uh, calității solului vom putea să facem progrese. Trebuie să analizăm lucrurile foarte atent în ce privește utilizarea eficientă a resurselor uneori eh, nu suntem conștienți de anumite consecințe. Dați-mi voie ca în final să mulțumesc tuturor pentru întrebările foarte interesante. Voi ține seama de ceea ce mi-a spus. A fost o întrebare legată de impactul legislației europene. Există evidențe clare că anumite reglementări legale um, au caracter global și au fost acceptate, dar există și de asemenea evidențe în care uh, constatăm că Europa face eforturi Uh, în a implementa o legislație care, uh, de fapt, nu uh, face față atunci când este vorba despre exporturi și în legătură cu anumite aspecte legate de competitivitatea pe plan global. Aici, cred că și agenția trebuie să acționeze pentru a exista o utilizare durabilă a resurselor și să nu mai existe diferențe între diversele uh, puncte uh, în care uh, se operează cu legislația. Dați-mi voie, doamnă președintă, să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați pus la dispoziție. Îl mulțumesc lui Joc și tuturor colegilor noștri și sper că o să vă facă plăcere să citiți raportul în totalitatea sa. Mulțumesc pentru buna colaborare cu această comisie. Mulțumesc, doamnă McLeod, am apreciat foarte mult prestația dumneavoastră. propose que nous, nous poursuivions. Haideți, deci, să mergem mai departe. Pe ordinea de zi, următorul punct este comercializarea emisiilor și poluarea aerului, punctul 17. Avem un schimb de opinii cu reprezentanții comisiei privind uh, sistemul de comercializare a emisiilor. Dau deci cuvântul domnului Philippe François și așteptăm ca domnul Kramer, colegul nostru, să ni se alăture. Iată-l că sosește. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Eu sunt de la DG Mediu Conjurător, uh, Comisia Europeană. În primul rând îmi cer scuze în numele șefului meu de unitate care nu a putut fi prezent din motive de sănătate. Mulțumesc Comisie pentru această invitație de a vă face un rezumat uh, al uh, al studiului privind impactul comercializării emisiilor, mai ales în ceea ce privește legislația actuală, inclusiv uh, directiva privind emisiile industriale. În această prezentare vreau să fac, să vă dau un context și să vă prezint rezultatele principale ale studiilor uh, pe care le-am desfășurat noi uh, la DG-ul nostru. Mai întâi, de ce a studiat Comisia posibilitatea de a, ca dioxidul și azotul de sur să fie incluși în acest uh, sistem de schimbare a emisiilor, deci poluanții, aer, uh, aer, poluanții aerului. Trebuie să ne folosim resursele pe care le avem într-un mod eficient pentru a ajunge la un nivel de protecție a mediului. Iar uh, noi dorim să vedem cum putem obține acest lucru în mod uh, uh, asigurând randamentul și folosind instrumentele de piață. Am avut o evaluare de impact uh, care a însoțit propunerea de a reforma directiva IPPC 2006-2007 și evaluarea de impact a arătat că dacă dioxidul de sulf și oxid de carbon ar fi incluși în comercializarea emisiilor, s-ar reduce costurile asupra industriilor, iar în același timp ar aduce beneficii la sănătate și mediul înconjurător, așa cum ne dorim. Totuși, la vremea aceea, adică la finele lui 2007, am conchis că constatările preliminare aveau nevoie de o perioadă în care să înțelegem cum am putea pune în aplicare acest sistem, cum am putea eh, distribui cotele și a introduce un plafon. Iată de ce nu, în momentul în care am propus reformarea mm, directivei IPCC și a comercializării emisiilor, nu am inclus acest aspect, dar s-au făcut propuneri de a studia mai în profunzime această chestiune pentru a evalua impactul unui astfel de sistem de comercializare a emisiilor asupra mediului, economiei și la nivel social. Aceste studii sunt aproape de terminare și uh, în uh, ultimul an și jumătate ne-au permis să avem o evaluare bazată pe fapte și să discutăm în amănunt această situație cu multe dintre părțile implicate. Acum am ajuns aproape de final, după cum vă spuneam, cu aceste studii în ceea ce privește strângerea și evaluarea acestor informații suplimentare, aș dori să vă să subliniez faptul că noi nu am studiat un sistem suplimentar, cerințe suplimentare, ci un sistem care ar, ino- ar înlocui sistemul command and control în ceea ce privește directiva IED. Vreau să vă subliniez acest lucru, fiindcă au fost foarte multe, au existat foarte multe neînțelegeri în ceea ce privește activitatea noastră. Deci, acest sistem uh, de comercializare a emisiilor uh, ar uh, înlocui cerințele noastre din cadrul directivei IPCC și ar stabili limite de emisii pentru fiecare instalație care se bazează pe cele mai bune tehnici uh, disponibile pentru aceste doi poluanți, dioxid de sulf și oxid de carbon. Iar uh, în momentul în care se folosește acest sistem, uh, toate celelalte părți legate de emisii vor rămâne în picioare. O să mă refer acum la aceste studii mai în detaliu. Am spus că au început în 2009 aceste două studii. Primul studiu a luat sfârșit la jumătatea anului acesta, iar cel de-al doilea studiu este un studiu de monitorizare secundară a acestuia și este aproape de final. În primul studiu s-a analizat impactul unor, unui sistem unui astfel de sistem de comercializare asupra mediului înconjurător și asupra economiei și am analizat 20 de scenarii posibile cu diversi parametri în ceea ce privește acest sistem de comercializare a emisiilor. În, al doilea, în cel de-al doilea studiu am dorit să mergem mai în profunzime cu analiza în ceea ce privește impactul economic, cum ar fi competitivitatea pe piața internă, competitivitatea internațională și crearea de locuri de muncă. Rezultatele primului studiu pe care le avem la dispoziție de la jumătatea anului acestuia la nivel general ne arată că uh, schema de comercializare a emisiilor pentru acești doi poluanți ar, putea să ducă la o reducere a emisiilor așa cum se va obține prin punerea în aplicare a directivei privind reducerea emisiilor industriale și uh, costurile asupra societății vor fi și ele mai reduse. Cu alte cuvinte, am putea ajunge la niveluri de emisii mai scăzute decât uh, în cadrul directivei privind emisiile industriale cu costuri mai reduse decât pentru punerea în aplicare a acelei directive. Acest studiu a arătat că impactul asupra limitelor calitative privind calitatea aerului vor fi limitate și că va trebui să se asigure respectarea acestor valori limite din cauza unor uh, constrângeri la nivelul uh, instrumentelor folosite, chiar dacă am folosit cele mai bune instrumente pe care le-am avut la dispoziție, din cauza acestor constrângeri, această chestiune trebuie să mai fie analizată pentru a, uh, a fi sigur de rezultate pozitive la, în legătură cu acest aspect. Alte uh, rezultate se referau la costuri și economii de pe urma acestui sistem în uh, diversele sectoare industriale afectate în statele membre. Va, acestea vor depinde foarte mult de amănuntele de, de infrastructură și de aplicare și de distribuire a cotelor, în modul în care se aplică acest sistem. Este vorba de alocare liberă sau, sau licitație. Al doilea studiu, după cum am spus, a analizat impactul economic în mai uh, multă profunzime și a confirmat importanța alegerii metodei alocării, inclusiv uh, folosirea veniturilor provenite din licitații în ceea ce privește costurile și uh, economiile defalcarea pe sectoare. Acest al doilea studiu ne-a arătat că impactul asupra Uniunii Europene în ceea ce privește trecerea la acest sistem de comercializare ar fi uh, scăzut în ceea ce privește prețul la electricitate, uh, profit și ocuparea forței de muncă. Am, am implicat diversi, uh, diversi participanți, părți, diversi participanți în acest proces și am avut o dezbatere foarte activă și toate argumentele care au fost prezentate de părțile implicate au ajutat Comisia să-și facă o impresie generală privind acest subiect. Salutăm și interesul Parlamentului în acest domeniu, mai ales în încercarea sa de a înțelege mai bine interacțiunea sistemului de comercializare a emisiilor cu legislația din domeniu, cum ar fi directiva despre care am vorbit mai devreme. Vreau să vă spun că am ajuns aproape de finalul acestei analize. Cele două studii au ajuns în etapa finală și ne așteptăm ca o decizie privind uh, propunerea acestui sistem de comercializare a emisiilor să se ia în curând, odată ce vor fi prelucrate toate informațiile primite, pentru a înțelege mai bine uh, ocaziile și constrângerile pe care le-ar aduce acest sistem de comercializare a emisiilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc, doamna președintă. Bună seara! Am dorit să iau cuvântul pentru că sunt raportorul pentru uh, revizuirea acestei directive IPPC pe care tocmai am uh, finalizat-o. Și urmăresc cu mare atenție, cu mult interes, faptul că Acum Comisia Europeană lucrează deja la un nou instrument uh, pentru a reduce emisiile în Europa, dar am și o serie întreagă de întrebări uh, critice. Înțeleg însă și declarația Comisiei astfel că um, încă nu suntem pe calea de a face noua propunere, ci că ne aflăm încă în faza în care se efectuează studii, se fac evaluări de impact și se analizează eficiența instrumentelor cu care s-a operat până acum. Trebuie să spun foarte deschis că față de considerentele comisii am o atitudine foarte critică și foarte sceptică. De ce? pentru că avem o directivă privind emisiile industriale care este deja în vigoare. Deci uh, am, uh, acum tocmai am modificat această directivă și uh, nu ne-a fost ușor. Și am reușit să facem un progres obținând posibilitatea de a ne îndepărta de tehnicile care sunt cele mai bune în clipa de față. Eu cred că acest articol încă trebuie să-și demonstreze eficiența în practică și trebuie să existe uh, o serie întreagă de uh, posibilități. Mi-e teamă că în uh, Germania se folosește termenul de avocați de uh, mâna a doua care încearcă să găsească portițe de scăpare de la uh, aplicarea acestei legislații. Mi-e foarte teamă uh, că ă, din partea multor state, inclusiv din partea statelor care încă nu au aplicat ă, directiva, ar trebui să ne așteptăm să vedem cum acționează ea în practică, să putem să ne valorificăm instrumentele de care dispunem. Mi se pare că timpul nu este deloc fericit să ne gândim acum să stabilim un sistem de limite, eh, de valori limită, pe care să le înlocuim cu eh, soluții noi. Pentru că ar apărea multe probleme în ce privește aplicarea în practică și mi-e teamă că în clipa de față Comisia nici nu le are în vedere. De aceea adresez Comisiei direct întrebarea cum poate funcționa un sistem în care uh, valorile limite uh, sunt uh, definite pentru o activitate industrială cum funcționează un sistem în care valorile maxime pentru instalațiile mari de ardere um, sunt uh, stabilite într-un fel și paralel uh, în același timp trebuie să uh, aibă loc o comercializare a cotelor de emisie. trebuie să funcționeze sisteme care stabilesc aceste valori limite și care pas cu pas ar trebui să fie aplicate în statele membre. De ce ne dorim ca un sistem care este funcțional să fie înlocuit prin comercializarea uh, emisiilor? Sau dorește Comisia ca la un moment dat sistemul care funcționează în clipa de față să fie anulat pentru a practica această comercializare de emisii. Trebuie să vă spun că există în alte țări experiențe pozitive în ce privește comercializarea în legătură cu poluarea aerului, dar ele sunt eficiente uh, local. Eu aș înțelege însă că acum Comisia dorește ca această comercializare să aibă loc la nivelul întregii Uniuni Europene iar în ce privește bioxidul de carbon, încă nu am reușit să repartizăm cote contingente într-o manieră echitabilă între statele membre. Mă întreb de ce în cadrul emisiilor privind poluarea aerului să reușim acest lucru, să ne gândim care este situația de plecare diferită din diversele statele membre. Există state care au progresat foarte mult în acest domeniu și altele în care nu s-a întâmplat nimic în ce privește poluarea aerului. Ei bine, putem să-i pedepsim pe cei care deja au făcut progrese încercând acum să uh, punem asemenea limite privind uh, noxele care ar trebui să fie respectate de cei care încă nu au asemenea procedură. Și o ultimă întrebare. Comisia, în legătură cu uh, directiva IPPC, um, a insistat pe o abordare integrată, dar noi știm că atunci când este vorba despre marile uh, întreprinderi industriale, există diverse uh, de poluare. O abordare integrată înseamnă că reduci o noxă pentru a permite în altă parte o reducere a limitei de poluare. Ei bine, oare comercializarea emisiilor pentru poluarea aerului este uh, compatibilă din acest punct de vedere cu prevederile directivei IPPC? Sunt câteva întrebări pe care le adresez comisiei și sper ca răspunsul să nu fie unul um, superficial, ci să ne explice care ar fi efectele uh, în schimbării uh, unor reglementări în ce privește poluarea aerului. Mulțumesc foarte mult. Am patru solicitări de a interveni. Triton Arsenis va fi primul. Aș închide lista În legătură cu acest subiect doriți să interveniți, deci punctul uh, 7 sau 23, pentru că punctul 7 care uh, a fost examinat uh, astăzi, care se referea de asemenea la Uh, emisii. Domnul Schilakakis, sunteți raportor. Domnul Grot, două minute pentru fiecare, ați fi de acord cu acest timp, pentru că mai avem un subiect pe ordinea de zi. Atunci, Criton. Acum, doamna președinte, Um, I would like to ask the commission... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez o întrebare comisiei. Dacă se gândește la un preț Uh, pentru noxele de dioxid de sulf și oxid de azot. Și cum se încadrează acest lucru în restul uh, uh, cadrului de uh, gaze cu efect de seră și dioxid de carbon? Știu că schema de comercializare a emisiilor a avut multe eșecuri. În 2009 exista o o uh, supraabundență, un exces de cote. Cum vom preveni astfel de eșecuri pe viitor, odată ce vom introduce și dioxidul de sulf și oxizii de azot în acest sistem de comercializare? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ania Weisgeber, vreau să uh, vreau să adresez și o întrebare pe care a adresat-o colegul Kramer. Uh, emisia industrială de dioxid de sulf și oxid de azot au scăzut foarte mult în ultimele decenii și se așteaptă, de fapt, ca această tendință să continue. Noi am uh, adoptat de curând uh, directiva cu privire la emisiile industriale, care de asemenea va duce la reducerea valorilor cu 47% la uh, oxizii de azot și 66% dioxidul de sulf ceea ce corespunde obiectivelor pe care le avem în strategia pentru uh, poluarea aerului și mulți actori, inclusiv ONG-urile și statele membre și companiile care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la eficiența costurilor și la fezabilitatea unui sistem uh, european de comercializare a emisiilor cu dioxid de sulf și oxid de, de dioxid de sulf și oxid de azot. Ce anume, la ce anume se așteaptă Comisia de la acest nou sistem de comercializare? Care este valoarea adăugată pe care o speră Comisia de la, uh, în această schimbare a sistemului? de la sistemul de plafoane la cel de comercializare, mă întreb oare nu cumva există o incertitudine, o povară suplimentară care nu vor duce la o reducere eficientă a uh, emisiilor. Deci, de ce să schimbăm uh, un sistem care este de succes, care de fapt a dovedit că reduce emisiile, tocmai conform, care îndeplinește obiectivele noastre din strategia pentru um, un aer curat, nu înțeleg de ce și vreau să mă alătur celor spuse de colegul meu, domnul Kramer. Domnul Oreste Rossi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva lucruri am de spus. Mă îngrijorează în continuare sistemul de gestionare a cotelor. Eu nu, ar vrea, nu aș vrea să aibă loc o speculă financiară pe această piață și trebuie să ne asigurăm că sistemul de comercializare este unul corect. ar putea să existe instrumente derivate și tot felul de instrumente financiare care să includă și aceste substanțe sau care să aibă aceste substanțe ca valoarea de bază. M-ar îngrijora foarte mult o astfel de posibilitate. Și o altă chestiune. Statele membre, 50% din fondurile provenite din uh, vânzarea acestor uh, drepturi sunt utilizate pentru um, cheltuiel de mediu și este la latitudinea statelor membre modul în care decid să utilizeze restul de 50% din bani și apoi trebuie să informeze comisia cu privire la modul în care folosesc banii. Documentul nu explică cum se va face acest lucru, pentru că acest rest de 50%, care este probabil o sumă considerabilă, Ei bine, e o sumă care pare să scape de sub supravegherea comisiei sau um, ce spune comisia în acest sens? Cum va controla acești bani? Și eu aș dori să fac câteva comentarii, domnul Schilacakis. Uh, pentru că avem experiența mecanismului ETS până acum. Am văzut, mai ales în sectorul CDM, Clean Development Mechanism, că sunt probleme cu mecanismul ETS și nu doar în acest sector, și în alte cazuri. Și am aflat, de fapt, și din partea Comisiei o descriere a responsabilităților pentru neregulile pe piață, în piața emisiilor. Și anume, mi s-a spus că este Direcția Generală responsabilă cu concurența. Deci, există un număr considerabil de întrebări cu privire la un sistem un sistem de comercializare, pentru că dioxidul de carbon este un gaz prezent la nivel global și deci se pretează la un sistem de comercializare. În cazul oxizilor de sulf și de azot, avem și parametrii locali care intră în discuție, care joacă un rol mult mai important decât în cazul dioxidului de carbon. Deci cred că trebuie să fim foarte precauți, să avem grijă înainte să uh, ne lansăm într-o astfel de aventură, ar trebui să analizăm și alte modalități de a proceda înainte de a alege un sistem de comercializare a emisiilor. Cel puțin ar trebui să găsim soluții la problemele sistemului ETS înainte să îl extindem. Mulțumesc! Domnule Grote, mulțumesc, doamnă președinte. În includerea aviației în comercializarea emisiilor, am obținut atunci, uh, cu mare eforturi la negocieri, un rezultat. Parlamentul și Comisia au hotărât că în ceea ce privește oxizii de azot din uh, avi- aviație se va prezenta un uh, raport, o propunere. Dacă eu înțeleg argumentele domnului Kramer, uh, și anume că vrea să acționeze în sectorul emisiilor industriale. Dar uh, eu aș vrea să știu care este răspunsul la solicitarea noastră care a fost transmisă în scris, și anume această propunere privind uh, aviația. În ceea ce privește mecanismul de dezvoltare curată, CDM, există mari probleme în comercializarea cu certificatele mai ales în produsul HFC 32. E vorba de gaze um, care, preju- care dăunează climei, dioxid de carbon. CDM-ul este un instrument bun pentru dezvoltarea durabilă, dar uh, nu se face suficient, nu se fac suficiente, nu se aplică suficient la nivel internațional. Uh, și aș vrea să știu ce anume se face pentru uh, ca să nu mai existe uh, dezavantaje uh, concurențiale pentru anumite companii în ceea ce privește mecanismul de dezvoltare curată le plus brièvement posibil. Doresc eh, să invit comisia să răspundă cât mai scurt posibil. Okay, thank you very much. Um, I'll try to re- Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund la întrebări, la cele care ar putea să răspunde mai bine colegii de la acțiune climatică. Nu o să răspund pe larg. În ceea ce privește modul în care sistemul va funcționa în paralel cu un sistem bazat pe valori limite ale emisiilor, trebuie să repet ceea ce am spus. Noi am analizat, am studiat un sistem care ar înlocui Uh, sisteme cu sisteme de baturi. Deci nu va fi un sistem suplimentar, un sistem paralel, ci va înlocui. Așa cum am spus și în cadrul prezentării, s-ar putea să fie nevoie să avem niște standarde minime care ar ar putea să fie sub forma unor valori maxime ale emisiilor, care ar putea să rezolve unele probleme locale. Polu- poluarea locală este o îngrijorare, într-adevăr, și trebuie să o analizăm mai în profunzime, dar fiind că modelul actual nu ne-a permis să ajungem la o concluzie finală. În ceea ce privește sfera de aplicare am dorit un sistem uh, european de aplicare integrală, dar unele studii erau mai regionale, implicau numai câteva state membre unde s-au discutat mai multe opțiuni, dar încă de la început am spus că, că acest sistem trebuie să se bazeze pe reguli valabile la nivel european și asta înseamnă că sfera de aplicare a sistemului de emisii este, trebuie să fie mai vastă pentru, a, pentru ca rezultatele să fie mai bune. În ceea ce privește pozițiile de plecare și sancțiunile pen, și sancțiuni, posibilitatea unor sancțiuni, trebuie spus încă din capul locului că am uh, analizat posibilitatea de a avea sisteme care să ne permite să avem, să atingem aceleași niveluri ca în cadrul directivei privind emisiile industriale. Aceast, această directivă și prevederile sale ca rezultate au fost punctul nostru de referință în cadrul studiilor și am comparat întotdeauna rezultatele unui posibil sistem de schimb de emisii cu această directivă pentru a ne asigura că scenariul pe care îl vom alege emisiile, rezultatul final, uh, nivelul final va fi același. Asta este foarte important și în ceea ce privește plafonul maxim pentru emisii, care trebuie să se întemeieze pe o aplicare generală a, tehnic, a celor mai bune tehnici uh, disponibile, acestor baturi și acest plafon maxim va stabili ambițiile de mediu. Nu am uh, stabilit un, o sumă minimă pentru indemnizații în ceea ce privește abordarea integrată în cadrul uh, directivei uh, IPPC și în cadrul directivei privind emisiile industriale. Vreau să vă spun că uh, alte valori ale emisiilor în afară de cele două, oxidul de azot și dioxidul de sulf, vor fi menținute. Deci vor fi menținute în cadrul condițiilor permanente ne dăm seama că acest sistem de comercializare a emisiilor va necesita niște schimbări structurale. Iată de ce acum analizăm toate rezultatele studiului și, în egală măsură, reacțiile și comentariile părților implicate. Vom ține cont de toate acestea înainte de a lua o hotărâre privind aplicarea acestui sistem sau nu. În ceea ce privește valoarea adăugată pe care o aduce acest sistem sau care considerăm noi, care putea să fie plus valoarea unui astfel de sistem, cum am spus, încă din capul locului am vrut să avem un sistem care să permită un randament mai bun, având aceleași obiective de reducere a emisiilor, considerăm că putem face acest lucru într-un mod mult mai rentabil. Iar acesta a fost uh, catalistul acestui uh, studiu și a dorinței noastre de a analiza diverse scenarii în acest sens. Vă mulțumesc, o să mă opresc aici. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dat fiind că e vorba de același subiect sau cel puțin un subiect apropiat, vă propun să ne ocupăm de punctul 7, de vorba de aplicarea legislației privind uh, sistemul de comercializare european și dau cuvântul domnului Damian Nudos de la Comisie. Mulțumesc. În ceea ce privește creditele din uh, cadrul uh, cadrul proiectelor HFC acesta ținea de competențele oferite Comisiei privind standardele internaționale ce se aplică creditelor de la 1 ianuarie 2013. Așa cum a spus doamna comisar Hedegaard în Parlamentul European săptămâna trecută, Comisia uh, dorea să, înainte, să înainteze o propunere și acum am făcut acest lucru privind uh, creditele, privind aceste credite care se va aplica de la 1 ianuarie 2013. Este vorba de 25 de proiecte care se desfășoară prin mecanismul de dezvoltare curată și 1% din uh, numărul total de proiecte, care însă reprezintă jumătate din creditele CDM uh, emise până acum evaluarea impactului și un document privind întrebările și, răspuns, întrebări și răspunsuri au fost publicate în același timp și suntem deschiși părerilor Parlamentului și nu numai privind această chestiune, așa cum a spus doamna comisar. Uh, nu dorim aici să reducem uh, numărul de credite. Noi sprijinim eforturile internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice și dorim să avem o piață mai eficientă a creditelor, iar evaluarea impactului concluzionează că nu va exista un impact asupra prețului carbonului. În ceea ce privește uh, scăpările pieței, Parlamentul European a depus o cerere la Comisie în cadrul pachetului climatic și energetic de examinare și raportare privind acestor lipsuri și scăpări ale pieței și dacă se poate face mai mult la articolul 12 al directivei. Comisia pregătește o comunicare la ora actuală privind această chestiune care, pe care o veți avea în următoarele luni. În ceea ce privește un preț țintă, noi nu-l avem uh, deocamdată în cadrul sistemului de comercializare a emisiilor. Pentru noi acesta este un instrument care atinge um, obiective de reducere cu costurile cele mai reduse și, așa cum s-a spus în comunicarea Comisiei, în contextul uh, crizei economice putem să ne apropiem de o reducere de 30%. Deocamdată avem uh, legiferată îndrăgivat procentul de 20% în ceea ce privește reducerea emisiilor. Jumătate din veniturile provenite din licitațiile pentru sistemul ETS uh, vor fi folosite de, stat, de statele membre pentru a combate schimbările climatice. Această hotărâre s-a luat la nivelul șefilor de stat și de guvern și se va va fi înștiințat și Parlamentul în acest sens. Vom monitoriza această situație, sperăm că și Parlamentul va face același lucru. În ceea ce privește sectorul aviației, guvernele au spus că vor folosi toate, toate veniturile provenite din licitații pentru a face față schimbărilor climatice. Iar în ceea ce privește uh, cele 50% din, de la izolar, izolații, aici uh, statele membre vor raporta, dar nu există obligativitatea acestei raportări. S-a pus în discuție și eh, emisiile de dioxid de, car- de dioxid de, de oxid de azot, mă scuzați, de la, din sectorul aviatic și vă reamintesc de angajamentele luate în momentul în care am negociat această legislație. Comisia, unitatea mea, dorește aplicarea de plină a sistemului de schimb de emisii în sectorul aviatic. Nu pot să vă spun însă mai mult în ceea ce privește oxizii de azot. Vreau să menționez totuși faptul că nu am dat uitării acest subiect. Vă mulțumesc. Domnul Schilakakis. Dar pe scurt, pe scurt, singur că da, vreau în primul rând să mulțumesc comisiei, dar pentru că s-a mișcat, s-a mișcat rapid și vreau să mulțumesc domnule comisar Hedegaard pentru acest lucru. Aș dori să eh, le spun colegilor mei că randamentul investițiilor eh, pentru, un, uh, pentru costurile de capital de 10% este de 7, 8, este de 7, 8 ori, conform evaluărilor comisiei. Deci, uh, ce spuneam era, aș, era corect, ceea ce înseamnă că în toate cazurile aceste proiecte proiectele HFC sunt uh, sunt acoperite, au făcut deja foarte mulți bani de aici și asta înseamnă că putem, noi, Parlamentul European și Comisia noastră, trebuie să vadă ce poate face până la finele lui 2012. Comisia și-a făcut datoria, iar acum a venit vremea ca și noi să luăm măsuri vorbind cu statele membre. Domnul Jean Brandi, mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus colegul Schilakakis, apreciem uh, mișcarea comisiei, dar uh, ne dă o lacună de 2 ani în cadrul acestui sistem și mă întreb cum am putea să o umplem odată și eu fac presiune în acest sens pe guvernele naționale. Dar ar mai fi o soluție. Dacă Comisia dorește să discute această chestiune cu Business Europe, de pildă, uh, și să, să, să discute această chestiune, trebuie să se înțeleagă faptul că este doar o lacună a legislației actuale, că este nedorită și nu, aceste efecte secundare sunt nedorite și ei și trebuie să se ajungă la un acord prin care mediului de afaceri îi se cere să nu se implice în această schemă HFC. Comisia este gata să facă această mișcare? Puteți să răspundeți pe scurt, vă rog. Mulțumesc. De când doamna comisar a anunțat în august că se pregătește o propunere din partea comisiei, am primit foarte multe contribuții din partea părților implicate din mediul de afaceri, uh, inclusiv din uh, business, de la Business Europe și le veți găsi pe site-ul Comisiei pentru a asigura transparența. Veți, veți da seama că Business Europe uh, nu este întru totul de acord cu propunerea Comisiei în forma sa actuală. Ne așteptăm ca dialogul să meargă mai departe. Iar Comisia a făcut o propunere care s-ar aplica cât mai rapid cu putință pentru o măsură comunitară înainte de ianuarie 2013, fiindcă aici intră prerogativele statelor membre, iar aici Comisia este lipsită de competențe înainte de 1 ianuarie 2013. Mulțumesc foarte mult! Vă propun să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei după amieze. Este vorba de provocările în materie de politică și resurse bugetare pentru o Uniune europeană sustenabilă după 2013. Dau cuvântul lui uh, Jean Gerbrandi. Mulțumesc, doamna președintă. Ne-am uh, păstrat uh, frișca pentru sfârșit, să spun așa. Mulțumesc tuturor colegilor care nu au părăsit sala, pentru că este vorba despre noua perspectivă financiară și trebuie să spun că există un mare interes pentru acest domeniu. Este vorba despre cadrul financiar până în anul 2020. Și uh, aici trebuie să luăm decizii. Și în felul acesta se vede și cât de uh, marcat de politicile de stat este uh, sistemul actual pentru că ne gândim într-o perspectivă până în anul 2020, ne gândim la planurile cincinale din fosta Uniune Sovietică și uh, poate că uh, astăzi nu le mai apreciem, dar iată că noi astăzi avem planuri care uh, acoperă o uh, întreagă decadă. Deci trebuie să uh, de acum folosim banii care au fost deciși în anul 2005, când încă Tony Blair era cel care a luat asemenea decizii. Iată că așa funcționează sistemul. Deci, în 2005 uh, a fost bătut în cuie uh, modul în care noi urmează să uh, ne cheltuim banii pentru decada 2005-2015. Vedem care, cât de importantă este perspectiva financiară și de aceea în Consiliu, când s-au uh, făcut negocierile pentru bugetul pe 2011, a fost atât de important să fim ferm pe poziție. În uh, uh, raportul meu am o serie întreagă de semne. În aviz este vorba despre 15.000 de semne am vrut doar să uh, spun prin asta că am încercat să fiu cât mai sintetic. Uh, documentul în clipa de față nu este disponibil decât în limba engleză. M-am gândit la modul în care uh, acest raport ar putea să aibă cel mai uh, bun efect posibil pentru raportul final uh, privind perspectiva financiară. Colegul din Comisia Șur, uh, Sure, colegul Gariga va fi cel care va întocmi acest raport și colegul Bas Eckhout colaborează activ cu mine și președinta actualului uh, prezidiu. Nu vreau să vorbesc despre diversele linii bugetare uh, în uh, proiectul meu de document. important a fost pentru mine o viziune de viitor pentru o dezvoltare durabilă în Europa. Dacă vom reuși să Uh, introducem această viziune, uh, proiecție de viitor și în uh, raportul final, atunci cred că ne vom fi îndeplinit datoria. Bineînțeles că ne interesează politica ecologică, este vorba despre integrarea uh, aspectelor legate de mediu în celelalte sectoare. Este o idee pe care noi o menționăm frecvent în această comisie, dar este vorba despre reforma PAC, de politică în domeniul pescuitului, de politică în domeniul transporturilor și așa mai departe. Va trebui să mai aprofundăm acest mesaj și adesea lucrurile uh, nu uh, sunt analizate cu bătaie lungă. Integrarea politicii economice este foarte importantă și trebuie să ne gândim și la politica de subvenții, să vedem care subvenții ar putea să aibă un impact negativ asupra mediului. Și la Nagoya, cu câteva săptămâni în urmă, când s-a vorbit despre diversitatea biologică, s-a menționat acest aspect. După aceea, cel de-al doilea pilon Trebuie să cităm cuvintele lui Clinton că are rost și din punct de vedere economic să avem o administrare durabilă și eu cred că în viitor nu vom putea desfășura o activitate erotică uh, din punct de vedere economic decât dacă ne bazăm pe dezvoltarea durabilă. Dacă ne uităm la evoluțiile din alte zone din uh, lume, la diversele brevete, la tehnologia uh, pentru o economie verde, sunt lucruri care pot fi foarte bine valorificate în Europa, dar și în China există din acest punct de vedere proiecte și demersuri și dacă nu vom fi atenți, atunci s-ar putea să fim depășiți de China. Nu este vorba doar de o forță de muncă spectaculoasă, ci și de o politică inovativă. Deci nu vrem să avem probleme dacă nu suntem atenți să ținem pasul cu aceste evoluții. Durabilitatea este importantă pentru că există resurse limitate Tocmai de aceea, poate, China uh, are din acest punct de vedere o politică agresivă, este o cerință economică, materiile prime devin din ce în ce mai scumpe și mai rare și uh, analizele pe care le-am putut citi cu câteva săptămâni în urmă în ziare uh, ne demonstrează care este direcția și doamna McLeod spunea că în ce privește resursele uh, naturale există probleme în Europa. De asemenea, există și uh, reglementările care pot constitui un motor pentru o atitudine durabilă. Uh, mari consumatori, concernul Unilever a spus că în strategia 2020 vor pune accentul pe o politică de durabilitate, inclusiv în ce privește atitudinea consumatorilor. În orice caz, va dori să aibă o politică 100% ecologică pentru că produsele care nu se bazează pe principii de durabilitate practic au fost boicotate de către consumatori. Viziunea Privind viitorul din acest punct de vedere, cred că ar trebui în felul acesta să fie introdusă inclusiv în ce privește perspectiva financiară. Iar în ce privește banii, noi avem în Europa 450 uh, de milioane pe an uh, la dispoziția uh, problemelor ecologice, administrației ecologice, dar că ne gândim pe la Natura 2000, atunci ar fi nevoie de 5,8 miliarde de euro. Asta a afirmat Comisia. Există de asemenea o necesitate de 18 miliarde pentru combaterea despăduririlor și acești bani cu greu ar putea să provină doar din bugetul comunitar, dar nici nu pot fi găsiți strict din surse publice. Eu nu am menționat aceste sume în uh, proiectul meu de uh, document, dar trebuie să uh, ne gândim că Europa trebuie să găsească resursele financiare necesare pentru a-și atinge obiectivele importante în domeniul ecologic. Aș mai spune că sunt foarte curios care va fi reacția colegilor mei. Spuneam că acest proiect de document nu este decât o cărămidă în construcția raportului pe care domnul Gariga urmează să-l elaboreze în Comisia Șur um, sub uh, îndrumarea doamnei Hauk. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Eh, eh, Mulțumesc pentru aceste observații și mulțumesc pentru uh, această expunere este foarte bine că discutăm acest uh, proiect de document astăzi, mai ales uh, după ce doamna McGlade și-a prezentat astăzi raportul. Pentru că Eh, am avut în felul acesta eh, o serie întreagă de elemente în legătură cu eh, Europa la nivelul anului 2010. Există însă și câteva domenii la care aș dori să mă refer și să fac unele propuneri de îmbunătățire. Cred că a fost găsită o linie directoare pe care noi putem să o sprijinim, dar ne putem face anumite propuneri de amendare a acestui raport. Este important să subliniem că este foarte bine că la nivelul Uniunii Europene se realizează această perspectivă financiară, că ne propunem o planificare um, pe un termen mai îndelungat decât în statele membre. Sigur că problemele ecologice de multe ori depind de problemele existente în găsirea resurselor financiare necesare, dar în fiecare an se iau decizii noi în legătură cu bugetele. Noi ne propunem această perspectivă pe o perioadă de șapte ani, deci am putea să uh, proiectăm uh, structuri și reforme mai importante pentru Europa. Trebuie să valorificăm această oportunitate. Asta, pe de altă parte, înseamnă că dacă vom lua decizii greșite care ar putea să afecteze mediul, am putea greși fundamental. Bugetele europene comunitare nu ar trebui să sprijine acele demersuri care s-ar putea dovedi a fi nocive pentru mediul înconjurător din uh, păcate, există și proiecte europene care vin în contradicție cu obiectivele noastre privind mediul. Uh, datoria noastră în această comisie este să veghem ca asemenea lucruri să nu se întâmple. Trebuie să vedem cum putem folosi uh, mijloacele financiare pentru măsurile care pot să constituie stimul în a îmbunătăți situația mediului, um, inclusiv prin politica agrară comună, Uh, este un domeniu în care putem găsi uh, asemenea posibilități de acțiune și cred că în acest sens trebuie să acționăm, trebuie să venim cu propuneri concrete, să vedem uh, unde pot uh, fi legate subvențiile pentru agricultură cu obiectivele legate de protecția mediului. Trebuie, din acest punct de vedere, să creăm un bun echilibru, trebuie să vedem în ce măsură se poate intra în detaliu și, uh, în același timp, să uh, respectăm politica noastră de ansamblu în acest domeniu. Deci trebuie să venim cu uh, propuneri foarte concrete în legătură cu modalitățile de rezolvare tehnică a obiectivelor noastre. Bineînțeles că trebuie să colaborăm și cu colegii noștri din uh, Comisia Agri, care cunosc uh, lucrurile în amănunt. Trebuie să ținem seama de asemenea de uh, posibilitățile diferite care există. Trebuie să ținem seama de indicatori uh, privind calitatea mediului. Uh, să demonstrăm că în această comisie uh, putem gândi în perspectivă mai îndelungată, să vedem, să ținem seama de posibilele efecte pozitive sau negative în ce privește politica de mediu. Acestea ar fi câteva observații din punct punctul meu de vedere, voi face și câteva propuneri de amendament, dar cred că uh, baza a fost pusă pentru realizarea unui raport de calitate. Mulțumesc, João Ferrero. Fernandez, excusez-moi. Îmi cer scuze, doamnă președinte, domnul Fernandes. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc uh, să felicit pe raportor și aș dori să fac și o contribuție, să fac unele sugestii pentru acest raport. Uh, următo- următoarele perspective financiare se vor baza pe strategia Uniunii Europene, strategia 2020. Și sunt de părere că trebuie să se facă o referire la această strategie uh, care are un obiectiv clar în ceea ce privește mediul, înco- mediul înconjurător, 20, 20, 20, 20, înseamnă reducerea emisiilor de dioxid de carbon până la, de la 20% până la 30%, 20% în ceea ce privește creșterea eficienței energetică, energetice și 20% în ceea ce privește creșterea utilizării regenerabilelor. Este foarte important să uh, ca în conformitate cu strategia 2020 să se spună dacă suntem de acord cu, să spunem dacă sunt de acord cu aceste obiective și această strategie ocrotește o strategie, o, o chestiune emblematică care ține de finanțare, este vorba de o Europa eficientă în ceea ce privește resursele. Și aici avem uh, toată, toată activitatea pe care trebuie să o desfășoare Uniunea Europeană. Deci uh, sunt de părere că este important să se spună ceva despre părerea Comisiei noastre cu privire la la acordul nostru sau lipsa acordului în ceea ce privește această inițiativă emblematică, această inițiativă flagship a Europei Eficiente cu privire la resursuri. Iată, deci, ce doream eu să adaug la această discuție, subliniind importanța transversalității tuturor, care subliniind importanța transparenței și a transversalității tuturor uh, fondurilor. Și mai important este să știm unde se duc uh, fondurile, la ce proiecte, pentru a putea controla această finanțare și pentru a ne da seama dacă fondurile sunt absorbite cum trebuie și să, trebuie să știm ce proiecte beneficiază de aceste fonduri și uh, sunt puse în practică pe, la fața locului. Iată de ce este important să țină cont de acest lucru la noile fonduri com, uh, comunitare, nu doar în ceea ce privește aprobarea folosirii fondurilor, Uh, și trebuie să facem acest lucru și trebuie să facem acest lucru pentru a îmbunătăți transparența și implicarea. Vă mulțumesc. Uh, Madame Hug. Ja, vielen Dank. Ähm, Doamna Haug, mulțumesc. Vreau să spun de la bun început că această propunere pe care a prezentat-o domnul uh, Gilbrandi, nu prea am ce să obiectez uh, la ea, nu foarte mult. Aș fi vrut să se sublinieze mai mult ceea ce a spus și José Manuel, și anume abordarea integratoare. Și anume, în momentul de față, Parlamentul se bazează pe strategia Europa 2020, în care este vorba despre o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Și dacă vrem să facem legătura între aceste elemente, atunci ajungem și la această abordare uh, integrată și pentru partea care ne revine nouă, cea de mediu. Pentru că un obiectiv dintr-o politică anume, unul dintre cele trei, poate să fie promovat foarte mult, dar nu poate fi promovat fără ca și celelalte două să fie puse în aplicare. Ceea ce trebuie să, să includem în acest aviz. Și sigur că politica agricolă joacă un rol foarte important, dar și politica de coeziune. Și de aceea vreau să îi invit pe toți colegi, veniți, vă rog, pe 13 ianuarie la începutul anului viitor în comisia noastră, în comisia SURE, pentru că vom începe să discutăm temele sectoriale și, deci, pe 13 ianuarie începem tocmai cu politica agricolă. Și ar fi foarte bine dacă uh, Uh, nu doar cei care se ocupă de politica agricolă vor veni acolo să-și exprime dorințele, ci dacă vor veni și cei care se ocupă de politica de mediu, care să spună, stați puțin, trebuie să punem accentul și aici, și aici, și dincolo, trebuie să completăm ceva, trebuie să facem ceva, să modificăm ceva pentru că între timp avem deja tot, există tot felul de uh, cerințe și de orientări și de direcții în care trebuie să lucrăm. Ceea ce îmi lipsește mie este următorul element. Ce facem, pentru că asta e competența noastră, ce facem cu ajutorul uh, în cazul catastrofelor? Nu vrem să menționăm deloc acest uh, lucru? Sau vrem să includem și acest element în uh, următoarele perspective financiare? Sau poate ne imaginăm un instrument, un alt instrument uh, de sine stătător pentru acest uh, ajutor. Dar trebuie să ne gândim un pic la aceste lucruri pentru că mai avem timp. În res, în ceea ce privește documentul de lucru, pot să vă spun doar că The strongest tool, instrumentul cel mai puternic, cred că e o mică exagerare, pentru că punctul forte pe care îl avem noi în mediu este legislația și, eventual, și cooperarea în uh, perspectivele financiare actuale, nu am primit foarte multe fonduri pentru domeniul nostru. De aceea cred că această abordare integrată trebuie să fie inclusă în următoarele perspective financiare, pentru că numai atunci vom reuși să atingem obiectivele pe care le avem. Și, ca ultim comentariu, Dacă ne gândim la această creștere inteligentă, atunci trebuie să ne gândim nu, la, nu doar la programe de cercetare și inovare, ci și de educare, educare și formare. Se face aluzie la acest punct, la punctul 7, pentru că ea îmi spune avem nevoie de uh, fonduri pentru formare, de personal, dar cred că ar trebui să uh, formulăm puțin mai uh, explicit. Pentru că cele mai grozave obiective pe care le avem nu ne ajută la nimic dacă în statele membre nu există suficienți oameni care să aibă o mentalitate în acest sens, care să gândească în sensul unei creșteri durabile. Dacă întreprinderile nu sunt în stare să treacă de la mentalitatea de maximizare a profitului la una de dezvoltare durabilă. Atunci nu ne ajută la nimic să avem obiective și de aceea cred că trebuie să începem să re um, să recalificăm pe inginerii noștri care sunt foarte uh, capabili, dar care trebuie în cele din urmă să proiecteze nu doar mașini bune, ci produse durabile. În acest sens, Cred că dacă, dacă se poate, nu știu sigur dacă se poate, dacă putem să facem niște amendamente în acest sens, cred că ar trebui să extindem puțin uh, formularea, pentru că eu sper că poate am putea să mai umplem un pic această pagină. Deci, uh, să nu, fără să pierdem ceea ce avem deja în document. În orice caz, sunt într totul de acord cu ceea ce spune uh, raportorul și cred că și în comisia SURE toate aceste gânduri, toate aceste idei exprimate în acest document se vor impune. Peter Lise. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și lui uh, Ian Gerbrandi și Jute Haug, care este figura cea mai importantă în această dezbatere și mă bucur că e aici activă și în comisia noastră. Am să mă exprim pe scurt. În 2005, perspectivele financiare actuale au fost adoptate. În 2007, Uh, după cum a spus colegul Fernandes, am, avut, uh, am adoptat strategia 20-20-20 și acum, cel mai târziu, trebuie să adaptăm uh, perspectiva financiară la această strategie și ar fi foarte bine uh, Săptămâna trecută am uh, spus că vrem să trecem la 30%. PP-ul consideră că nu e momentul încă, dar eu sunt de părere că în următoarele perspective financiare, cel mai târziu, trebuie să includem obiectivul de 30%, pentru că dacă nu, putem să ne și oprim cu eforturile pentru protecția climei, dacă nu reușim să facem progrese uh, serios uh, și la nivel global, sigur. Deci, trebuie să ne gândim la acest obiectiv de 30%, dacă avem și finanțele pentru asta, pentru că nu va fi foarte ușor să găsim un echilibru financiar, uh, să oferim uh, despăgubiri statelor membre care au dificultăți uh, în a-și fixa obiective de climă mai ambițioase decât cele de acum și în a le pune în aplicare. Deci cred că ar trebui să ne gândim la acest lucru, nu pe termen scurt, în discuția aceasta legate de schimbările climatice. Nu cred că vom atinge acest obiectiv, dar ne dorim acest obiectiv. Uh, acest lucru apare și în toate documentele PP-ului și dacă vrem asta, atunci trebuie să luăm în considerare acest lucru și în uh, următoarele perspective financiare. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter. Ian, poate că ai putea să faci o concluzie rapidă? Da, domnule președinte. Domnule președinte, pot să mă exprim pe scurt. Sunt de acord uh, în mare parte cu comentariile făcute de colegii mei. Cred că ei, de fapt, subliniază majoritatea punctelor care sunt deja în raport, în acest aviz, și la care și eu m-am gândit, dar uh, nu am avut suficient loc, uh, suficient spațiu în acest document. Sigur că 20, 20, Uh, e un element care trebuie să fie menționat în mod explicit. Sigur, transparența, din nou, o idee excelentă și aceasta ar trebui subliniată. Mulțumesc, domnule Fernandes. Și ce mai era? Spune vorbitorul? Da, ajutorul uh, în cazul dezastrelor naturale. Trebuie să mă gândesc mm, un pic, să văd cum am, aș putea să includ acest element, pentru că uh, Trebuie să nu pierdem din vedere obiectivul principal al raportului, care ar putea să fie oarecum diluat prin alte mențiuni. Și am să revin cu un alt proiect. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această activitate și vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 decembrie. Vom vota pe 26 eh, ianuarie și după aceea probabil în plenară în martie 2011. Suspendăm aici ședința și ne reîntâlnim mâine la ora 9. O seară plăcută!